Dragi colegi, aș vrea să începem reuniunea de astăzi. Vă urez tuturor bun venit și aș vrea să vă informez că întâlnirea este difuzată pe internet. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Ați primit proiectul de ordine de zi care v-a fost transmis pe 4 octombrie. Dacă nu sunt obiecții referitoare la ordinea de zi, consider că aceasta este adoptată. Al doilea punct se referă la anunțurile președintelui. Am să vă informez pe scurt ce s-a întâmplat între timp cu privire la Brexit. După cum știți, în AFCO, săptămâna trecută, am votat o rezoluție la Strasburg. De această dată, sprijinul este mai puternic decât înainte. Asta înseamnă că mai mulți colegi au îmbrățișat această abordare a Parlamentului European, care este pentru uh, exprimarea unei poziții a Parlamentului European cu privire la Brexit. Vă mai informez că și eu am semnat rezoluția în calitate de președinte al AFCO. Și ne-am adus cu toții contribuția la textul acestei rezoluții. Sigur că am uh, găsit și câteva compromisuri care reflectă majoritatea punctelor de vedere din această comisie. Săptămâna trecută am mai avut o întâlnire legată de cea de-a patra rundă de negocieri cu Michel Barnier. A patra rundă nu ne-a ajutat să obținem progresele necesare care să-i permită lui Michel Barnier să facă o propunere Consiliului și să ne permită și nouă să ne facem o idee legată de progresele înregistrate. Declaration on the EU side, unfortunately what we hear from the press. Oricum, din păcate, ce am aflat din presă nu pare să confirme așteptările noastre. În ultimele două săptămâni m-am întâlnit cu noul ministru pentru afaceri europene din Republica Irlanda, Helen McEntee, și am discutat în principal despre Brexit. Am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții companiilor aeriene care operează în Europa. Nu este responsabilitatea noastră sectorială, după cum bine știm, însă toate chestiunile care au legătură cu Brexitul um, vor fi discutate și în comisia noastră. Și de fiecare dată există această tendință de a discuta cu președintele AFCO. Și în acest caz am vorbit cu companiile care ar putea fi afectate de Brexit. Aceste companii aeriene nu se bucură deloc de această evoluție și și aceasta reprezintă o mare provocare. Am uh, primit și vizite uh, din partea Trezoreriei Americane și din partea Ministerului de Externe din Olanda, care se ocupă de Brexit. Și ieri m-am întâlnit cu câțiva reprezentanți de nivel uh, înalt din mai multe ministere de externe. M-am întâlnit cu funcționari publici de nivel înalt uh, din Irlanda de Nord. Cam atât am avut de spus în ceea ce privește Brexitul. Aș vrea să vă mai spun că în, comitetul, în Comisia pentru Bugete s-a votat pe marginea bugetului 2018. Am transmis și noi câteva amendamente și aș vrea să vă spun că din cele 10 amendamente pe care le-am depus, 5 nu au fost adoptate și 5 au fost adoptate în uh, totalitate. Este vorba despre amendamentul privind comunicarea uh, Comisiei cu privire la dialogul cu cetățenii și acțiunile de parteneriat și un alt amendament referitor la spațiile publice europene. Apoi am avut câteva amendamente care au fost integrate în amendamentele de compromis. Cinci uh, amendamente referitoare la proiectele pilot și alte aspecte nu au fost uh, votate în Comisia de Bugete. Înțeleg că mai puteți să depuneți amendamente pentru plenară sau nu se mai poate?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 de aceste amendamente, încurajați-vă grupurile politice să susțină aceste amendamente legate de proiectul pilot. Puteți obține informații despre aceste aspecte care au fost respinse și veți putea folosi apoi canalele uh, pe care le aveți la dispoziție în grupurile politice, pentru că noi la nivelul comisiei nu mai putem acționa. Vreau să vă mai informez că Comisia de Bugete lucrează acum la o propunere de rezoluție ca răspuns la documentul de reflecție al Comisiei cu privire la viitorul Europei în contextul CFM, iar domnul Olbricht și doamna Thomas sunt raportori. Propunerea de rezoluție uh, va fi depusă în numele Comisiei de Bugete. Vă amintiți uh, că, că regulamentul de procedură nu permite comisiilor să formuleze avize în astfel de situații, deci noi nu am putut să facem aviz. Dar putem să depunem amendamente înainte să aibă loc votul în plenară. Și vreau să știți acest lucru. Acestea fiind spuse, am încheiat punctul 2 de pe ordinea de zi. Și acum trec la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume discuția privind uh, componența Parlamentului European. Avem o jumătate de oră la dispoziție pentru această discuție, pentru că am început cam târziu. Vreau să vă amintesc că există un raport elaborat de Pedro Pereira de la Socialiști și de mine. Am primit 170 de amendamente în termenul stabilit pentru depunerea amendamentelor, care a fost 3 octombrie. Am început să lucrăm la aceste amendamente, să le analizăm am să încep eu prezentarea, după care am să-l rog pe Pedro să intervină. Cu câteva excepții, majoritatea amendamentelor au legătură cu principalele trei probleme, și anume problema uh, circumscripției comune. Este vorba despre un uh, sistem uh, permanent și apoi chestiunea certitudinii juridice în legătură cu uh, calendarul Brexit și alegerile pentru Parlamentul European. Referitor la această circumscripție comună, aș vrea să vă spun câteva chestiuni. Am primit o serie de amendamente uh, contradictorii sau divergente, pentru că reprezintă mai multe puncte de vedere diferite. Unele amendamente șterg uh, referirile din uh, propunerile noastre de a crea o circumscripție comună și apoi uh, există propuneri diferite legate de această listă comună transnațională. Avem cifre precum 30, uh, 43 și 50 de eurodeputați pe aceste liste transnaționale. Apoi uh, avem acea propunere legată de numărul de europarlamentari în funcție de numărul statelor membre. Deci poate că am putea să ajungem la un compromis și să aducem um, la un numitor comun aceste propuneri divergente. Deci va trebui să avem uh, amendamente de compromis. Există aspecte legate și de temeiul juridic. De fapt, nu avem un temei juridic pentru crearea unei circumscripții comune și acest lucru uh, este menționat în uh, legea electorală europeană. Unele amendamente nu țin cont de faptul că nu avem un temei juridic pentru, această, pentru acest demers. În ceea ce privește certitudinea juridică, există amendamente care propun eliminarea uh, trimiterii la incertitudinea juridică provocată de posibilitatea declanșării articolului 50 pentru că există posibilitatea ca negocierile să se prelungească. Apoi există posibilitatea de a revoca articolul 50. Vă amintiți că a existat o discuție aprinsă între experții, experții juridici și uh, până la urmă s-a ajuns la concluzia că există această posibilitate de a transmite o notificare în baza articolului 50. Of uh, 5th of April this year, we also admitted this possibility and we put conditions. Oricum, uh, noi am uh, stabilit niște condiții uh, în care să se poată întâmpla acest lucru. Există amendamente care nu țin cont de această incertitudine creată de aceste posibilități. Abordarea noastră a fost uh, să acoperim această incertitudine prin această abordare. Însă unele amendamente nu recunosc această realitate a incertitudinii juridice și de aceea există propuneri de a merge mai departe fără a ține cont de această incertitudine. Pedro, vrei să intervii acum? Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să fac câteva comentarii pe scurt. În acest exercițiu trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să ajungem la o soluție în care componența Parlamentului European să fie conformă cu tratatul de la Lisabona. În plus, componența trebuie să fie echitabilă, rezonabilă și viabilă din punct de vedere politic este important să reamintim că, indiferent ce facem, rezultatul final trebuie să fie echitabil, rezonabil și viabil din punct de vedere politic. <coughs> Apoi există o serie de amendamente care merg în direcția opusă față de proiectul nostru de raport. Bineînțeles, acestea vor fi votate dar nu putem să le acceptăm uh, ca și contribuție la acest uh, raport prin compromisuri. Trebuie să recunoaștem că avem uh, amendamente care spun că nu va trebui să fie redistribuite mandatele britanice. În plus, există um, diferite cifre care sunt uh, contradictorii față de cele propuse de raportori. Vom vota aceste amendamente, dar nu cred că putem să lucrăm uh, la niște compromisuri care să țină cont de ele. Apoi, există trei chestiuni politice importante pe care trebuie să le discutăm și cu siguranță o vom face aici, în această comisie și la întâlnirile raportorilor din umbră. Prima chestiune se referă la implicațiile Brexit. Putem sau nu să elaborăm uh, acte legislative până în vara lui 2018 uh, pornind de la premiza că Brexitul se va întâmpla înainte de alegerile din 2019. Din punct de vedere juridic, putem exclude posibilitatea unei prelungiri a negocierilor după cum știți, proiectul de raport menține status quo-ul până când uh, Brexitul uh, va intra efectiv în vigoare. Este o chestiune de prudență juridică. Și oricum aceasta a fost abordarea raportului. Există însă și amendamente uh, care spun că putem să elaborăm acte legislative ca și cum uh, Regatul Unit uh, nu mai este membru până în vara lui 2018. Este o chestiune juridică pe care va trebui să o discutăm. Așa cum spunea și Danuta, mai există o chestiune care are de-a face cu alocarea sau distribuția mandatelor sau locurilor. Avem câteva amendamente care susțin aplicarea unei formule matematice, a unui sistem permanent. Problema este că au fost propuse cel puțin cinci formule în aceste amendamente și este dificil să vedem dacă putem să ajungem la un acord politic pe aceste formule. Avem formule noi, care nu au fost discutate niciodată. Sunt uh, tot felul de metode, metoda DONT, uh, metoda fixă și așa mai departe. Tot felul de metode au fost sugerate prin mai multe amendamente și va trebui să le discutăm la întâlnirile raportelor din umbră, să vedem dacă se poate ajunge la un acord politic pe marginea lor. Acum, legat de alocarea locurilor, există câteva amendamente uh, care mm, propun uh, mai multe locuri pentru unele țări. Nu sunt foarte multe, dar există câteva astfel de cazuri și va trebui să le discutăm și pe acestea. Și, în fine, există amendamentele legate de această circumscripție comună, așa cum spunea și Danuta. Pe de o parte, avem amendamente uh, împotriva acestei chestiuni și, pe de altă parte, avem o serie de alte amendamente care sunt pentru o astfel de circumscripție comună. Dar amendamentele acestea sunt diferite între ele. Unele vor ca această circumscripție comună să fie valabilă imediat, începând cu 2019, apoi există alte modele, există opinii diferite unii propun 30 uh, uh, de locuri pentru această circumscripție comună, alții 43, alții 50, alții propun un număr care să fie identic uh, cu numărul statelor membre, deci și modelele pentru această circumscripție comună sunt diferite în aceste amendamente care au fost propuse. Și chiar avem un amendament care spune că ar trebui să existe o compensare, în sensul că să menținem limitele pe state membre pe care le avem în tratatele de la Lisabona, chiar dacă avem această listă comună. de exemplu, un uh, eurodeputat dintr-un stat membru este alocat pe această listă comună. Și uh, în acest caz, uh, în circumscripția naționale se, vor alege cu, se va alege cu un uh, eurodeputat mai puțin. Deci acestea sunt propunerile legate de circumscripția comună. Va trebui să lucrăm la compromisuri, să vedem dacă putem să progresăm mai mult decât am făcut-o în proiectul de raport. Vă mulțumim foarte mult pentru comentarii și sugestii și așteptăm cu interes uh, dezbaterile aici și apoi la reuniunea raportorilor din umbră. Mulțumesc, că aș vrea acum să trec la raportorii din umbră. În afară de această listă, dacă mai dorește cineva să intervină, vă rog să mă anunțați. Domnul Viandovski. Mulțumesc foarte mult, uh, doamne președinte. Președintele, vă rog să folosiți microfonul de alături. Mulțumesc. Uh, părerea mea este diferită de cea a raportorilor. Propunerea mea ar fi să nu împărțim posturile după Brexit. Eu cred că Parlamentul European ar trebui să rămână cu aceeași compoziție ca astăzi. Cred că asta nu numai că n-ar ajuta să economisim bani, dar ar face mai eficientă și munca Parlamentului. După părerea mea, acele locuri ar putea în viitor să fie luate de membri din alte state membre care vor, din state care vor intra la un moment în Uniunea Europeană. Cred, prin urmare, că aceste locuri ar trebui să fie rezervate pentru viitoare țări membre. De asemenea, sunt preocupat de această circumscripție transnațională și împărtășesc opinia liderului PPE, domnul Weber, care a fost exprimată în plenul Parlamentului, există un pericol ca membrii de pe această listă transnațională să fie uh, percepuți uh, ca un fel de membri la nivel mai înalt european și nu există nicio bază pentru astfel de uh, clasificare. Așadar, cred că alegerea membrilor în statele membre, în cadrul unei circunscripții uh, a statului membru respectiv, dă mai multă legitima, legitimitate, dacă, sau măcar aceeași legitimitate și cred că orice membru ales pe o listă transnațională va fi atât de izolat de public și de cetățeni încât ar trebui să uh, rămânem la o formă, forma de alegeri pe care o avem astăzi. Mulțumesc, Giverhofstadt. Mulțumesc foarte mult. Cred că am o lectură un pic diferită a amendamentelor. 170, uh, cred că au fost. Uh, eu cred că majoritatea amendamentelor merg în aceeași direcție. Mai întâi pe chestiunea legată de baza, juri, baza legală, temeiul juridic. Cred că există o serie de amendamente și noi am propus și alte grupuri, am propus începând de la ideea că Brexitul se va produce. Deci chiar dacă există o perioadă de tranziție, știm foarte bine că Marea Britanie nu va participa la următoarele alegeri europene. Asta e. Și asta este sfatul juridic pe care l-am primit și, după părerea mea, este o nebunie să nu recunoaștem acest fapt și cred că slăbește poziția Uniunii Europene de negociere această nerecunoaștere. Așadar, propunerea și nu e aici doar uh, amendamentul meu, sunt mai multe. Propunerea este să recunoaștem acest lucru, și să ștergem uh, toate aceste considerente și articole care pun sub semnul întrebării <clears throat> plecarea Uniunii Europene, uh, Marii Britanii din Uniunea Europeană și să ne pregătim pentru ce va fi uh, realitatea unei plecări, unui exit în martie 2019 și alegeri în mai 2019 fără Marea Britanie. Deci susțin complet toate cealaltă Cred că e ușor de găsit un compromis pe această chestiune între diferitele grupuri. În al doilea rând, în amendamente, am găsit o soluție pentru proporționalitatea regresivă. Trebuie să avem un sistem durabil și care să fie aplicabil uh, și în viitor. Deci nu putem uh, să uh, nu folosim o formulă obiectivă în uh, determinarea compoziției Parlamentului. Deci ce am făcut eu în amendamentele mele a fost să propun o formulă adaptată din compromisul Cambridge care să fie uh, proporțională, care uh, blochează numărul de locuri la 700, 699 de membri plus președintele. Bine, și putem să discutăm detaliile acestei formule dacă vreți dar important este ca ea să fie, să fie un sistem corect, proporțional, regresiv și care să poată fi aplicat și în următoarele alegeri. Deci nu doar pentru Parlamentul 2019-2014, ci, ci pentru celelalte, pentru viitoarele legislaturi din Parlament. Și ca să uh, fim complet uh, coerenți, am mm, uh, introdus un principiu pentru, pe care cred că majoritatea membrilor din AFCO îl pot accepta, și anume că niciun stat membru n-ar trebui să piardă locuri în această operațiune și prin aplicarea acestei formule a proporționalității regresive. Deci în loc să reducem numărul total de locuri cu 21. Propunerea mea este să reducem cu 13, astfel încât 8 locuri să fie folosite pentru a aplica principiul acesta, care, după părerea mea, e un principiu temporar, dar e aplicabil pentru 2019-2024, astfel încât niciun stat membru să nu piardă vreun loc. Și, în fine, ultimul element, lista transnațională. Aici sunt două tipuri de amendamente. Unul uh, care traduce propunerea Macron în ce privește listele transnaționale, pentru că, după cum știți, propunerea lui Macron a fost să avem proporționalitate regresivă și pe aceea să folosim toate locurile care au rămas pentru lista transnațională. Asta este propunerea lui Macron. Am făcut amendamente în această direcție dar am făcut și alte amendamente, și anume că e o listă transnațională de 30 de locuri, deci asta înseamnă că reducem numărul de locuri în Parlament la 730 și tem- sau temporar la 738. Asta înseamnă că prin aceste amendamente și sunt foarte deschis față de amendamentele similare susținute de alte grupuri, cred că e foarte ușor să găsim un compromis, dar vor trebui să uh, fie o serie de principii, trebuie să fie o formulă ca să nu mai avem aceeași problemă la fiecare 5 uh, ani. Trebuie să fie proporțională, pentru că ăsta este scopul. Trebuie redus numărul. Deci reducem ușor numărul de locuri în Parlament și de asemenea, trebuie să deschidă calea listei transnaționale încă din 2019. Uh, Asta e propunerea mea, dar am încredere că veți găsi compromisuri cu raportorii din umbră în uh, următoarele zile și următoarele săptămâni. Mulțumesc, Guy uh, Helmut Scholz. Mulțumesc, doamna președinte. Am să intru și eu în detaliile amendamentelor um, înaintate. Credem că ați confirmat deja ceea ce rezultat și din raport, și anume că Parlamentul încearcă să obțină o poziție comună, dar că este aproape imposibil. Acest lucru n-a fost uh, posibil nici prin intermediul sistemului uh, celor doi uh, co-raportori, așa cum încercasem deja să explic în prealabil. În ceea ce privește repartizarea mandatelor, Consider că s-a acționat uh, mult mai mult din perspectivă națională decât a grupărilor politice europene. Asta este evident și atunci când se solicită o compensare a locurilor obținute pe listele transnaționale cu cele pe listele naționale. Și sunt de acord cu colegii care au solicitat că ar trebui să fim mai ambițioși uh, în uh, ceea ce privește demersul nostru. Cred că trebuie să transmitem un mesaj în exterior, cum că aceste locuri trebuie repartizat în așa fel încât să dăm uh, un semnal puternic Consiliului, știind că, de fapt, Consiliul decide și noi însă trebuie să putem accepta acest lucru. Trebuie uh, așadar să dăm noi un semnal cum anume ar trebui să funcționeze această reformare a distribuirii uh, locurilor. Amendamentele noastre pleacă de la propunerile raportorilor și nimeni nu încearcă acum să obțină alte majorități și rămânem cu amendamentele în logica proiectului de raport. Ceea ce înseamnă că actuala repartizare a locurilor uh, încalcă legislația europeană în, pe mai multe articole și acest lucru trebuie înlăturat și um, în acest sens ar trebui să ne angajăm mai mult. Dacă vrem să folosim uh, momentul ieșirii Marii Britanii uh, pentru a face acest lucru, atunci uh, sunt de acord cu logica raportorilor, cum că ar trebui să așteptăm până la um, efectuarea Brexitului pentru a face acest lucru. Însă e logică în vremuri în care mobilitatea a crescut, um, trebuie să, ca sistemul să poată fi adaptabil în timp și de aceea nu ar trebui să vorbim despre un sistem permanent. Și uh, tocmai în ceea ce privește statele membre mai mici este problema um, modului în care se simte reprezentat cetățeanul sau nu. Și sigur că acest lucru are efect asupra distribuirii mandatelor. Un coleg din Franța a tras atenția asupra faptului că uh, proporționalitatea degresivă are un aspect formal, dar mai există și problema relației reale între anumite state membre. De pildă, între Germania și Franța, vezi uh, punctul 11 a proiectului de raport. Însă această chestiune nu poate fi rezolvată uh, doar politic. De aceea, viitorul sistem permanent de repartizare a mandatelor ar trebui să fie legat de o corectare a mecanismului decizional de la nivelul Consiliului și a Până acum este neclar cum ar nu ar trebui să se facă repartizarea listelor uh, transnaționale. De aceea, noi suntem pentru liste transnaționale, dar ar trebui să se specifice foarte clar cum anume se procedează cu listele transnaționale. Deci, sistemul de unt. Pe de altă parte, rezultă din amendamente că mulți sunt în favoarea unui sistem politic. Sigur că nu putem trece peste incertitudinile legate de Brexit, însă dacă majoritatea ar fi de acord, eu aș fi de acord să uh, elaborăm un sistem care să funcționeze permanent. Deocamdată însă este dificil uh, uh, de găsit un compromis uh, datorită faptului că nu există propuneri noi. Da, însă această disponibilitate pe care o manifest se leagă și de condiții. În primul rând, încercarea de a tot reveni cu probleme din alegeri prealabile ar trebui să dispară odată pentru totdeauna. În al doilea rând, o astfel de linie nu va fi posibilă dacă se încearcă deja de astăzi să se creeze condiționări naționale în poziția Parlamentului European chiar dacă se folosesc cuvinte frumoase precum echitate, egalitate și așa mai departe. Și în al treilea rând, cine vrea totul, în final nu primește nimic. Și dacă <clears throat> economia de mandate, până la urmă, este dogma cea mai importantă, atunci nu se poate ajunge la un compromis uh, politic. În rest, sunt uh, disponibil pentru o cooperare cât mai bună. Mulțumesc foarte mult, Pascal Durand, acum. Merci. Euh. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș uh, porni de la o chestiune de principiu într-o uh, din, vechi, din țara mea, care este o veche republică și în care se spune că nu trebuie să fim mai regaliți decât regele sau mai catolic decât papa. Cred că nu trebuie să creăm insecuritate juridică mai mult decât o fac prietenii noștri britanici. Doamna Teresa May, care este reprezentantul legitim a Marii, al Marii Britanii, a explicat că în martie 2019 Regatul Unit nu va mai face parte din Europa. A spus și a tot repetat lucrul ăsta. Și nu e treaba noastră, europarlamentari, să modificăm poziția liberă aleasă printr-un referendum da? al cărui rezultat îl regretăm, cred, cei mai mulți dintre noi. Dar este un fapt juridic și, de altfel, doamna May a cerut ca acest fapt să fie luat în calcul. E una dintre condițiile negocierilor și eu sunt foarte sensibil la ce a reamintit domnul Verhofstadt și la ce ne-a explicat Michel Barnier. Haideți să nu ne slăbim singur poziția de negociere încercând să lăsăm porți deschise care nu sunt dorite de nimeni în afară de noi înșine și nu facem altceva decât să ne uh, slăbim poziția de negociere. Deci eu realmente vreau să nu creăm dificultăți acolo unde nu ar trebui să existe dificultăți. Marea Britanie, conform tratatului, va părăsi Uniunea Europeană în martie 2019. Bun, contractul atunci când are durată determinată, are durată determinată. Nu putem să avem un uh, contract uh, etern când știm că el va expira în martie 2019. Deci, haideți să nu ne creăm noi probleme în această chestiune. Și să plecăm de la ideea și principiul foarte clar că uh, locurile britanice vor fi disponibile pentru alegerile din 2019. Și de aici încerc să fiu pragmatic. Am spus ultimată. Nu este rezonabil să crezi că vom putea până în 2019 să avem țări... Bun, asta dacă vrem să intrăm într-un demers proporțional și bazat pe calcule și formule matematice, deci nu e rezonabil să credem că vor fi țări care vor accepta să piardă locuri în Parlament. Nu e posibil. Deci, Împărtășesc și eu opinia exprimată anterior și nu mai intru în detalii, în sensul că ar trebui să încercăm să folosim pe baza unui principiu clar, un calcul clar, să folosim o parte dintre locuri ca să reechilibrăm în Parlamentul European reprezentativitatea tuturor statelor, mai ales a celor mici și mijlocii. Și uh, în acest sens, așa cum a explicat domnul Ferhofstadt, și eu sunt în favoarea utilizării principiului uh, uh, de calculare a numărului de locuri în 2019. După 2019, deci pentru 2024 și după, avem un alt principiu care a fost iarăși apărat, și anume principiul Cambridge, metoda Cambridge, care permite calcularea într-o manieră proporțională și ad vitam, deși, mă rog, e un termen excesiv, dar oricum pentru o perioadă lungă, calcularea într-o manieră obiectivă a numărului de locuri din toate statele, fie că vom avea, fie că nu vom avea noi aderenți la Uniunea Europeană. Uh, deci eu propun pe un plan practic, așa cum face domnul Verhofstadt, dar poate cu un sistem un pic mai obiectiv pentru 2019, de a pune în aplicare principiul Power în 2019 și după aceea principiul Cambridge, metoda Cambridge începând cu 2024 și mai încolo și de a rămâne pe aceste principii și de a le integra de model definitiv de calcul pentru intrări și pentru ieșiri. Ultimul lucru s-a spus acest și nu vreau să mai repet, suntem foarte atașați ideii listelor transnaționale, asta nu e nou. Și aici au existat propuneri făcute mai ales de președintele Macron. Bun, da, asta nu înseamnă că a vorbit Isus și că e cuvânt de Evanghelie, dar am putea avea în 2019 o deschidere către lista transnațională și apoi, începând cu 2024, să avem o parte mai mare din acești parametri. El a vorbit de 50%. Bun, eu n-am o opinie în legătură cu această cifră, dar efectiv să fim și aici pragmatici, <clears throat> să înțelegem să fim <clears throat> evolutivi pe această listă transnațională și voi încheia spunând că este esențial ca listele transnaționale să nu lege uh, alegerea persoanei respective de naționalitatea ei. Deci vor fi cetățeni europeni care vor reprezenta direct Uniunea Europeană. Este clar că niciun fel de compensație nu trebuie să existe între alegerile, între ale, aleșii pe listele naționale și reprezentativitatea statelor membre, care vor rămâne în cadrul regulilor Cambridge pe care le-am explicat mai devreme. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Castaldo și domnul Anemas nu sunt aici, deci trecem la lista de vorbitori. Vă pot oferi două minute, dar nu mai mult, deci două minute, la două minute vă tai microfonul, așa că vă rog să vă organizați uh, astfel încât să spuneți tot ce vreți să spuneți în două minute, nu avem nicio altă opțiune. Am șapte persoane, închid lista. Domnul în două minute. Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred, ca și mulți alții, că Brexitul reprezintă o șansă unică de a deschide un nou capitol în ceea ce privește componența Parlamentului European. Nu o să mai primim o astfel de o șansă prea curând. Cele 73 de locuri ne ușurează misiunea în a păstra proporționalitatea degresivă, eliminând inechitățile în același timp, dar uh, și pentru a face ceea ce acest Parlament solicită deja de peste 20 de ani, și anume de a adăuga pe lângă listele naționale și liste transnaționale. Deci, practic, o europo- europenizare a alegerilor europarlamentare pentru că, chiar dacă nu pare, până la urmă avem 27 de alegeri separate atunci când sunt europarlamentare. Eu cred că Parlamentul trebuie să se lupte pentru asta și trebuie să includă acest principiu și în propunerea noastră pentru repartizarea mandatelor. În cazul acestei propuneri legislative nu aș intra în detalii am înțeles că mandatele pot fi repartizate conform DONT, pot fi compensate prin alte mecanisme. Cred că acestea sunt chestiuni pentru mai târziu. Acum ar trebui decis la nivel de principiu și nicio altă instituție, în afară de Parlament, nu se va lupta pentru acest principiu, nici Comisia și la fel de puțin și multe state din uh, Consiliu nu vor face. Doar noi o putem. Noi am propus 27 de mandate, plecând de la 27 de state membre 2019. Sigur că putem discuta dacă ar trebui să fie 30 sau 50. 27 însă ar reflecta o realitate care se resimte. Unele state se tem că poate nu intră pe listă, altele că poate alte state primesc prea multe locuri aici. Eu cred că acest principiu este important al listelor transnaționale și am să mă limitez, mă limitez acum de la acest punct. Mulțumesc. Madame Tapardel, also two minutes. Doamna Tapardel, două minute. Doamna președintă, domnilor raportori și stimați colegi, <clears throat> cred că după mai multe discuții în comisia afco mă bucur totuși să ne vedem ajunși astăzi la examinarea amendamentelor propuse pe marginea prezentului proiect de raport repartizarea între statele membre a locurilor în parlamentul european este un subiect extrem de important și extrem de sensibil și din punct de vedere politic și din punct de vedere al reprezentării noastre uh, în relația cu statele membre din care provenim pentru că aceasta are un impact direct asupra reprezentării cetățenilor în singura instituție europeană aleasă în mod direct compromisul politic din anul două mii treisprezece bazat pe principiul că nimeni nu câștigă și nimeni nu pierde mai mult de un loc nu mai este relevant în circumstanțele actuale iar odată cu ieșirea marii britanii din uniunea europeană crearea unui sistem permanent de repartizare a mandatelor parlamentului european cât mai curând posibil mi se pare a fi o prioritate foarte importantă pentru legislatura curentă și consider că ar compensa dezechilibrele ce rezultă din actualul sistem de vot totodată în calitate de europarlamentar cred că versiunea actuală a raportului trebuie să țină cont în mod corespunzător de situația statelor membre care au pierdut mandate în anul două mii treisprezece și aici mă refer și la situația româniei care în anul două mii treisprezece într un mod aș putea spune nu tocmai corect a pierdut un mandat și să reamintească faptul că niciun stat membru nu mai poate fi obligat să accepte o viitoare reducere a mandatelor în comparație cu cele care au avut loc deja în legislatura două mii paisprezece două mii nouăsprezece și poate că ar fi momentul profitând de faptul că avem o redistribuire da o cotă din mandatele marii britanii și putem să redistribuim să reparăm și anumite inechități care s au produs în două mii treisprezece deci per ansamblu salut parțial poziția propusă de raportori de a avea o nouă redistribuire a mandatelor care respectă principiul proporționalității degresive astfel încât niciun stat să nu înregistreze nicio pierdere de locuri dar în același timp îmi exprim rezerva că nu s a luat în calcul și principiul reprezentării demografice în care statele care au o populație mai redusă este firesc să primească sau să să primească înapoi mandatele pe care le au pierdut iar state care din păcate au o populație mai redusă au primit în momentul de față mai multe mandate ceea ce nu este echitabil pentru instituția care reprezintă cetățenii europeni. mulțumesc frumos! Thank uh, Richard Corbett. Two Richard. Mulțumesc, uh, Richard Corbett. Richard, te rog să arăți că britanicii înțeleg uh, valoarea timpului. Mulțumesc mai ales că ceasul, timpul trece, cum spune domnul Barnier. O să vorbesc numai despre această chestiune. Dacă raportul ar trebui să prevadă posibilitatea de a exista locuri britanice și cel mai probabil din motive care s-au explicat. Evident, Marea Britanie va părăsi uh, pe 29 martie 2019 Uniunea Europeană. Asta e foarte probabil din punct de vedere politic. Există totuși patru circumstanțe în care acea dată s-ar putea să nu fie data plecării. Mai întâi, sigur, dacă Marea Britanie se răzgândește și își retrage notificarea conform articolului 50, e improbabil, dar posibil și Rezoluția Parlamentului din această primăvară recunoaște această posibilitate. A doua circunstanță este că există un acord unanim între statele membre de a extinde perioada de negociere dincolo de 2 ani. Bun, nimeni nu vrea asta acum, dar dacă la un moment dat uh, să fim mai aproape de un acord și circunstanțele vor fi diferite, vor fi anumite evenimente, Uh, știu Corea sau Dumnezeu mai știe ce altceva, ar putea să se întâmple acest lucru în anumite circunstanțe. Uh, nu e probabil, dar e posibil legal, juridic. A treia circunstanță, dacă există un acord și dacă stabilește o, o, o dată diferită de intrarea în vigoare, pentru că data plecării este data intrării în vigoare a acordului. În acest moment, ambele părți vor ca asta să fie 29 martie, Cine știe, poate peste un an vor prefera o altă dată mai târziu. Și a patra circunstanță este dacă există un acord uh, că există, și există, acest acord este atacat la Curtea de Justiție. Asta ar putea um, amâna lucrurile. Deci, juridic este posibil. Oricare dintre aceste scenarii este uh, improbabil politic, dar nu putem să le excludem, deci raportul trebuie să prevadă acest lucru. Mulțumesc că există cel puțin trei oameni în AFCO care gândesc la fel, uh, uh, dar din uh, nefericire nu este suficient. Martine Anderson. Um, thank you and thank the rapporteur for... Mulțumesc și mulțumesc raportorilor pentru raport. Înclin să-mi argumentez în uh, linia celor spuse de Helmut și Guy. Știu care sunt intențiile britanice, chiar dacă țin cont uh, de posibilitățile juridice expuse de Richard, știu că nu putem um, ignora acest lucru, însă trebuie totuși să plecăm de la spusele și declarațiile guvernului britanic, care spune că pleacă și punct. Eu am înaintat patru amendamente și sper că Comisia va ține cont de ele conform celor uh, incluse în rezoluțiile noastre anterioare. Deci, uh, în amendamentele mele fac trimitere la aceste acorduri anterioare. De asemenea, trebuie ținut uh, cont și de Um, doleanțele cetățenilor din Irlanda de Nord, care au de asemenea și pașaport britanic. De asemenea, trebuie uh, rezolvată și problema uh, granițelor, așa cum figurează în uh, acordul între Irlanda de Nord și Marea Britanie. Acest lucru îl exprim în amendamentul 4.4. De aici ceea și solicitarea din amendamentul nostru de a extinde numărul de locuri pentru cei uh, din Irlanda de Nord, asta pentru Irlanda. Asta ar fi o modalitate de a ține cont de acest acord în ceea ce privește granițele. Cred însă putem pleca totuși de la um, eventualitatea plecării Regatului uh, Unit din Uniunea Europeană. De aceea și acest raport până la urmă. Mulțumesc. George Chaplin, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, perfect de acord cu Richard în ceea ce privește Brexitul, în ceea ce privește listele transnaționale. Așa cum am mai spus anterior, nici problema responsabilității uh, nu este rezolvată. Față de cui, față de cine vor fi responsabili cei de pe listele transnaționale? Cum se va lua legătura cu ei și așa mai departe? Care va fi selecția candidaților? Dacă decizia se va lua de conducătorii de partid la nivel european și, nu în ultimul rând, uh, ar trebui să avem grijă ce ne dorim. Pentru că și euroscepticii sunt uh, populari și nu ar fi bine dacă euroscepticii ar uh, legitima aceste curente, fiind aleși pe liste transnaționale. Eu sunt convins acum că nicio formulă, până la de repartizare nu va funcționa pe deplin. Noi, sigur, încercăm să găsim una. Ceea ce încerc să spun este că reprezentarea este inerent politică, iar o formulă încearcă să depolitizeze acest lucru și nu va face decât ca cetățenii să rămână frustrați, unii dintre ei. E sigur că a pierde mandate este dureros. Eu vin din Ungaria unde am pierdut. Și cred că de acum statele membre vor combate acest lucru și vor uh, repolitiza chestiunea și am să acord uh, cele 20 de secunde care mi-au rămas altcuia. Mulțum, altcuia. Mulțumesc, la vruie. Si George de... Îi mulțumesc lui George pentru că mi-a dat cele 30 de secunde care i-au mai rămas. Și am să le folosesc uh, în mod util. Am trei aspecte în ceea ce privește reprezentarea numărului de deputați în funcție de țară și reforma necesară pentru a ne adapta la uh, schimbările demografice. Eu am uh, depus un amendament uh, care mi se pare timid față de celelalte amendamente. Am să-l retrag și am să depun și am să susțin amendamentul depus de colegul Kiefer Hofstadt, care aplică o metodă mai clară, mai transparentă și care ne permite să reducem anumite forme de injustiție fără să creăm altele pe când uh, alte sisteme mi se pare că creează injustiții mai mari. Și, în opinia mea, cred că e mai bine așa. Uh, iar pe viitor va trebui să avem uh, curajul să luăm decizii, dar trebuie să acționăm încă de pe acum, în ceea ce privește locurile regretaților prieteni britanici. Am senzația că vorbim despre sexul îngerilor de foarte multe luni. Eu fac parte dintre cei care consideră că britanicii deja ne-au părăsit. Cum să înțelegem uh, discutam cu colegul meu, Alan Lamassor, cum putem să înțelegem că uh, Camera Comunelor a votat pentru a repatria toate drepturile comunitare și le-a trecut prin toate furcile caudine. Practic, le neagă uh, deputaților europeni și nouă tuturor dreptul de a legifera pentru ei. Deci cum putem să uh, facem acest lucru, să acceptăm acest lucru și, pe de altă parte, să ne prefacem uh, că ei vor continua să rămână în uh, Uniunea Europeană. Decizia a fost luată deja de prietenii britanici și ei uh, deja au um, pus în aplicare acest lucru în dreptul național. Haideți să nu ne mai prefacem că vor rămâne. Ei au plecat deja, în opinia noastră. Și uh, al treilea uh, punct se referă la listele transnaționale. Eu sunt în continuare uh, pentru principiul creării unui, unei liste transnaționale. N-am încă o rețetă, n-am încă o soluție și mă adresez colegului Durand care îmi va transmite rețeta magică, dar n-am văzut-o încă. Trebuie să vă reamintesc de asemenea că în calitate de deputat european sunt deja reprezentant al întregii Uniunii Europene, pentru că dacă sunt ales într-o circumscripție franceză, uh, eu nu reprezint uh, neapărat uh, uh, alegătorii din regiunea mea, ci toți cetățenii europeni, așa cum o fac toți eurodeputații. Deci eu sunt eurodeputat al Belgiei vecine, cât și al Germaniei sau al unei alte țări, dar și al circumscripției mele și indiferent de numărul de locuitori pe care îi reprezentăm, suntem totuși deputați europeni. Thank you very much. Two minutes for Pedro. Mulțumesc foarte mult, Pedro, două minute. Mulțumesc! În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru comentarii. Și așa cum am spus la început, este important să ținem cont de faptul că trebuie să existe o soluție echitabilă și viabilă din punct de vedere politic. Aș dori să le spun celor care propun o formulă conform căreia principiul nepierderii niciunui loc doar pentru 2019 este prevăzut, uh, au o problemă de viabilitate politică cu o astfel de propunere, pentru că ar însemna pentru statele membre că, sigur, nu vor pierde locuri acum, dar ar putea pierde pe viitor, ceea ce consider că poate fi o problemă politică foarte serioasă. Și dacă alăturăm acest lucru propunerii pentru circumscripții comune pe care statele mici sau medii o văd ca un pericol de reprezentativitate, atunci, uh, cumulat, cele două lucruri pot uh, constitui o problemă dacă ne dorim o soluție viabilă din punct de vedere politic. Deci, haideți să menținem principiul nepierderii niciunui loc și apoi să mergem mai departe și să vedem dacă putem um, găsi soluții în ceea ce privește circumscripțiile comune. Mulțumesc foarte mult, un singur minut pentru mine în care vreau să vă spun că în ceea ce privește legislația electorală, care este blocată la Consiliu de 2 ani acum, și președinția estoniană a luat în serios această provocare și în ultimele săptămâni s-a discutat mult cu statele membre în ideea de a face progrese pe legislația electorală și aștept ca în cea de-a doua parte a lunii octombrie să primesc informații pentru a vedea dacă există vreo mișcare acolo la nivel Consiliului. Pentru că dacă nu există temei juridic, sigur că nu putem uh, exprima decât uh, intenții în ceea ce privește propunerea propunerile noastre electorale. În al doilea rând, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că toți uh, cei care vorbesc despre o formulă matematică magică adaugă în același timp și o serie întreagă de condiții politice. De formule matematice care să îndeplinească toate condițiile politice nu există. De aceea aș dori să vă rog să reflectați și la acest aspect. În plus, față de faptul că un sistem durabil poate fi și unul care să se bazeze pe principii durabile agreate, care pot include sistemul DONT sau altele, dar nu o formulă strict matematică. Și încă o rugăminte am, pentru că probabil în prima parte a lunii noiembrie vom avea mai multe întâlniri a raportorilor din umbră pentru a avea a găsi o acord cu privire la direcția în care vom merge. Deci i-aș ruga pe coordonator să lucreze cu propriile grupuri politice pentru că odată ce se găsește un acord să asigurăm și o majoritate în Parlament, pentru că dacă nu găsim o soluție, nu se vor putea realiza alegerile parlamentare pe, pentru 2019 pe baza acestei propuneri. Ultima dezbatere a amendamentelor va avea loc pe 21 noiembrie, iar uh, pe 28 uh, noiembrie ne propunem să votăm, ceea ce ne-ar permite să avem uh, un vot în plenară în luna decembrie, în timp util, înainte de summitul Consiliului European. Trecem acum la punctul 4 a ordinii de zi, unde prevăzuse 40 de minute, uh, poate ceva mai puțin acum, pentru că suntem în întârziere și punctul se referă la uh, statutul a partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Am să dau cuvântul imediat cu raportorilor, care sunt amândoi aici. Nu știu cine dorește să înceapă. Mercedes. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulți dintre dumneavoastră au ascultat deja prezentarea din partea Comisiei la reuniunea noastră anterioară. Oricum, cred că știți că această propunere de modificare a actualului regulament rezultă în urma unei rezoluții pe care grupurile politice au prezentat-o în Parlament și care a fost aprobată cu o amplă majoritate de Parlamentul European. Obiectivul este de a spori transparența, astfel încât cetățenii să știe pentru cine votează, să sporească legitimitatea democratică, deci lucrurile se leagă mult de dezbaterea anterioară, de fapt. Și, de asemenea, de a putea acționa mai hotărât împotriva abuzurilor și de a putea controla mai ușor uh, modalitatea de cheltuire a fondurilor și eventual a cere restituiri. Calendarul este important pentru că dacă vrem ca acest regulament să fie uh, adoptat și aplicat înainte de europarlamentare, trebuie să respectăm anumite termene foarte strânse. Mai există și o parte care se referă la o mai bună funcționare a finanțărilor uh, partidelor politice. La asta mă voi referi mai încolo. Propunerea, așadar, încearcă să închidă acele lacune care permiteau abuzuri până acum. De pildă, în momentul de față, în anumite cazuri, membrii ai aceluiași partid național sponsorizează crearea diferitor grupuri uh, politice. În momentul de față și distribuția fondurilor între partidele politice europene și, prin urmare, și printre fundații nu este suficient de proporțională cu cota de reprezentativitate. Practic, 15% sunt împărțite uh, între toate partidele în cote egale și doar 85% sunt uh, alocate în baza reprezentării efective în Parlamentul European. Și de aceea se propune ridicarea la 95% alocarea fondurilor bazate pe reprezentanța reală și de a reduce doar la 5% cota distribuită în părți egale între toate partidele. Asta uh, indiferent de voturile care le obțin. Propunerea mai conține și o mai mare transparență Sigur că transparența este în favoarea cetățenilor europeni. Deci o transparentizare a legăturilor între partidele europene și cele naționale și practic se cere partidelor naționale să indice clar pe paginile lor de web apartenența sau logo-ul Partidului Politic European la care sunt afiliați. Și cred că asta este important, pentru că și în legislația noastră electorală am propus că trebuie să fie clar la cine ești afiliat, dar același lucru este valabil și atunci când este vorba de fonduri europene. Dacă se folosesc fonduri europene, trebuie să fie clar de la care partid european provin. Asta și când își desfășoară activitățile politice naționale normale. Mai există și o parte care se referă la un mai bun echilibru de gen și acest lucru trebuie să fie arătat de partidele care beneficiază de fonduri. Acestea sunt uh, aspectele mai importante împreună cu necesitatea de a închide acele lacune care permit partidelor să facă abuz de sistem. Cred că este interesant de reținut că recent, prin modificările regulamentului care au fost adoptate în legislatura precedentă, care au intrat însă în vigoare doar în acest an, se schimbă deja ceva pentru că sunt uh, deja o serie întreagă de partide politice europene care nu au reușit să prezinte documentația necesară și care probabil nu vor uh, dispune de resurse ca și consecință. Așa cum vă spuneam, împreună cu colegul Viland, care vă va prezenta câteva îmbunătățiri posibile. Deci încercăm să ne gândim cum anume să facem regulile mai clare, astfel încât obiectivele să fie mai ușor de atins. În anumite cazuri avem ceva dubii față de formulările existente și apoi ne mai gândim și cum anume să permitem cetățenilor europeni, fără a crea noi uh, regulamente de procedură, deci cum se le permite cetățenilor europeni să semnaleze abuzuri care apar în uh, circumscripție lor. De pildă, propaganda neonazistă pe site-uri, de pildă supremație rasei albe astfel încât așadar cetățenii să aibă posibilitatea să semnaleze Parlamentului European sau autorităților competente astfel de abuzuri posibile. Sigur că ar fi vorba de semnalarea unui abuz care apoi uh, ar trebui verificat de o autoritate competentă. Aici ar trebui prevăzută posibilitatea unei petiții, care sigur se pierde într-o mare întreagă de petiții, sau o procedură diferită, care însă atrage după sine și nevoia modificării regulamentului de procedură. Deci ne gândim cum anume să permitem cetățenilor acest lucru fără a uh, fi nevoie de o modificare suplimentară a reglementărilor noastre. Acestea sunt principalele probleme. Suntem sub presiunea timpului și, prin urmare, noi vom prezenta uh, raportul uh, în scurt timp, care apoi va fi tradus. Doamna președinte ne va numi termenele uh, și sperăm ca în octombrie, într-o reuniune extraordinară, să putem discuta raportul pe care vi-l, pre- vi vom prezenta. Obiectivul nostru, ca și anterior în cazul legii cu privire la distribuirea locurilor în Parlament, ar fi acela de a ajunge până în luna decembrie la votul în plen. Asta dacă vrem ca mecanismul de finanțare a partidelor politice să intre în vigoare. Îmi cer scuze, uitasem să mai spun că mai există altă reglementare care reduce nivelul de cofințanțare a partidelor la 10%. Asta față de cota primite de la Parlamentul European. Deci dacă vrem ca acest regulament să intre în vigoare pentru viitoarele europarlamentare, va trebui să îl votăm până la sfârșitul anului. Mulțumesc foarte mult, Mercedes, Rainer Villand. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Bresou a prezentat principalele aspecte pe care nu vreau uh, să le reiau. Doar să spun că legislația pe care o avem în momentul de față nu este o legislație bună. Și, într-o anumită măsură, este de vină și Parlamentul European, pentru că am încercat să introducem în regulament cam tot ce vroiam la vremea respectivă și fără să ținem cont de aplicabilitatea practică. Acum venim să remediem uh, a unele probleme și este important acum să respectăm uh, calendarul pentru ca lucrurile să poată intra în vigoare. Comisia nu uh, vroia inițial acest lucru pentru în actuala legislație prevede o revizuire și o evaluare uh, anul viitor. Însă președintele Schulz și președintele Tajani au insistat pe lângă comisie și mm, Parlamentul European a adoptat și o rezoluție și trebuie să insistăm asupra celor solicitate de noi. Simt însă, din păcate, din nou, că, așa cum se întâmplă deseori în acest Parlament, ca și în cazul punctului precedent, că atunci când misiunea e de a construi o, o masă marea majoritate se ocupă de decorații. Și în final, masa nu are decât două picioare și ne mirăm de ce permă se răstoarnă. Eu cred că acum se impune să rezolvăm câteva probleme rapid și simplu și să nu încărcăm prea mult această Um, acest regulament, pentru că entuziasmul la nivel Consiliului nu este exacerbat și trebuie să ținem cont de acest lucru. Și dacă nu venim cu propuneri simple, nu o să ne încadrăm în timp. Deci chestiunile esențiale au fost deja menționate. Avem un punct uh, esențial pe care, pentru care vrem să venim cu altă formulare și anume numărul de deputați dintr-un grup politic care se ia în considerare atunci când se uh, calculează banii aferenți unui uh, grup politic. Sigur că se va ține cont și de deputații care nu au apartenență națională, dar care intră în componența unui grup politic european. Deci aceștia se va ține cont în calcularea cotei. În ceea ce privește numărul de partide politice necesare pentru constituirea unui grup politic european, astfel de eurodeputați uh, nu se numără. În ceea ce privește alte chestiuni care depășesc cadrul solicitat de Parlament, ar trebui să fim foarte prudenți pentru că trebuie să avem un regulament care să poată fi și aplicat și care să aibă și șanse politice reale, care să nu ducă în Consiliu la rezistențe care ar face ca să ratăm termenul uh, de început al anului viitor în finalizarea dosarului. În cazul unor astfel de propuneri ulterioare, partidul meu probabil se va împotrivi. Asta putem face dacă se dorește data viitoare. Domnul Messerschmitt de la ECR nu este aici. Domnul Casolimovic din partea ALDE, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să fac câteva comentarii. Nu cred că grupul nostru va fi cel care va face probleme cu această propunere, deoarece credem că este una rezonabilă în toate privințele. Pe parcursul dezbaterilor uh, am subliniat lucrurile care sunt importante pentru noi și nu am să le repet acum. Susținem și prelungim uh, ideea legată de procesele uh, din Parlament, aceea legată de Spitzenkandidaten, care le permite cetățenilor să voteze, să-și voteze aleși în Parlamentul European și cine să conducă comisiile. Deci, credem că ar trebui să încurajăm demosul european în această privință. Există trei lucruri pe care vrem să le găsim în această propunere. Prima se se referă la reducerea mm, obligației de cofinanțare cu 15% și apoi creșterea reprezentării minime de la un eurodeputat la trei eurodeputați pentru a evita mm, problemele legate de resurse și apoi uh, trebuie să mm, evităm uh, și problema apartenenței unor deputați la mai multe partide politice. Vreau să vă mulțumesc pentru această activitate. Mulțumesc, Helmut Scholz. Poți să fii foarte la obiect? Da, o să încerc să fiu cât mai la obiect, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc și eu raportorilor pentru munca depusă și vreau să vă reamintesc că trebuie să facem distinția între două aspecte. Recunoașterea partidelor politice europene și problema finanțării acestora. Este extrem de important acest lucru. Să zicem că există reprezentare la nivelul uh, autorităților și adunărilor uh, locale și regionale. Și atunci uh, în baza libertății de mm, asociere, cetățenii au dreptul să constituie partide politice. Și am fost uh, foarte defensivi uh, chiar dacă nu a fost creată acea autoritate pentru alegeri și partide politice. Uh, din uh, punctul nostru de vedere, procesul a durat prea mult. Acum va trebui să discutăm, să vedem uh, ce înseamnă această autoritate independentă. Apoi, se pune problema finanțării. În principiu, sunt de acord cu propunerea, însă avem o problemă dacă reducem numărul la 5%. Aceasta este propunerea Comisiei. Dacă facem asta, numărul tot mai mare de eurodeputați va crea un oarecare dezechilibru între partidele mai mari și cele mai mici. Și aceasta este contrar principiului pe care l-am aplicat în ultimii ani. Cred că va trebui să mai discutăm încă o dată, să vedem cum putem garanta că și partidele mai mici au un oarecare acces la finanțare din bugetul Parlamentului European prin dezvoltarea activităților politice, deci să nu le reducem și mai mult uh, finanțarea, pentru că asta ar, crea, ar crește dezechilibrele și din punct de vedere democratic aceasta ar putea crea probleme din punctul de vedere al vizibilității Parlamentului European și a partidelor politice europene. Și în această privință suntem deschiși discuțiilor. Și sper că vom reuși să avem noul regulament înaintea următorilor alegeri europene, astfel încât partidele politice europene să poată participa activ. Și aici uh, apărăm realizările pe care le-am obținut uh, cu ultima propunere legislativă legată de candidată și chestiuni de genul acesta, pentru că asta ne ajută să creștem vizibilitatea partidelor politice europene în ochii publicului. Mulțumesc foarte mult, Helmut Pascal Duro. Mulțumesc, doamnă președinte îi țin locul uh, domnului Teri Cabras în acest dosar. Uh, dumnealui este prins cu treburile din uh, Catalonia. Foarte repede, pentru că am discutat ieri cu el și Helmut a menționat aceste aspecte. În primul rând vreau să-i spun lui Mercedes că împărtășim uh, aproape toate propunerile sale. Deci nu avem dificultăți decât pe această chestiune a repartizării acestei părți echitabile. Regăsim uh, aceeași problemă ca și cu ajutorul pentru PAC în agricultură, adică uh, dacă trecem de la 85 la 95, uh, vom avea aceeași situație ca și în agricultură. Cu cât ai mai multe hectare, cu atât primești mai mult ajutor. Deci e practic o primă pentru bogăție. Acum, uh, pentru verzi, lucrurile nu se vor schimba, însă pentru prietenii de la FA, de la Alianța Liberă Europeană, care au mult mai puțini aleși, uh, aceasta reprezintă o problemă. Deci pentru ei aceasta reprezintă 18% din bugetul european. Dacă treci de la 15 la 5, pentru ei e o problemă, pentru că mâine se vor trezi pe stradă, practic și ca și Helmut, și pentru noi acest ultim aspect reprezintă o problemă. Noi lucrăm activ pentru instituțiile europene și trebuie să fim conștienți de faptul că dacă un partid mic pierde 18% din buget, e ca și condamnat la moarte. Deci uh, susțin ceea ce a spus Helmut și știu că o să ții cont de acest aspect, deci să găsim o soluție și pentru partidele mai mici. Mulțumesc! Mulțumesc. Înțeleg că nu e nimeni de la FTT și ENF aici, așa că putem să le dăm din nou cuvântul raportorilor. Rainer. Yeah, yeah, yeah. I just, I just, I just did it. Yeah. Ja, vielen Dank. Eh, ich möchte kurz auf zwei. Mulțumesc. Aș dori să reacționez la cele spuse de colegul Selimovici. Dânsul s-a referit la candidatul de vârf, în candidat. Și este un exemplu la care m-am referit, de fapt, când am spus că nu ar trebui să supraîncărcăm acest uh, regulament. Și în Germania avem astfel de mm, candidați de vârf, dar ei nu figurează în legislația electorală. În anumite țări există chiar rezerve puternice față de un astfel de candidat de vârf. Și dacă vrem ca dezbaterea cu privire la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice să eșueze, atunci nu trebuie decât să repetăm în dezbatere acest cuvânt, șpiță în candidat de mai multe ori. Pentru că dacă un partid politic vrea să vină cu un candidat sau nu, nu are nicio legătură cu finanțarea partidelor politice mai degrabă în legislația electorală, dar eu consider că nici măcar acolo nu trebuie menționat acest lucru. Și poate doar atunci când vorbim despre modalitățile prin care un partid politic dorește să-și convingă cetățenii. Și în ceea ce privește cele spuse de domnul Scholz. Ehm, se pare că iarăși ajungem așa la detalii care ne amintesc de dezbatere cu privire la repartizarea locurilor. Cum găsim echilibrul necesar între reprezentativitate și protecția minorităților. Eu cred că 5% este un prag suficient atunci când vorbim de protecția minorităților. Problema este că lucrurile deseori sunt privite doar dintr-o singură perspectivă. Dacă mă uit doar la repartizarea timpului de vorbire la noi în Parlament, atunci fiecare partid uh, primește niște timp de vorbire de bază, iar partidele mai mari um, au voie să vorbească mai mult. Și atunci mă întreb, care este legimitatea mea în calitate de reprezentant al cetățenilor dintr-o țară unde oricum reprezentativitatea democratică este mai mică. Cum le spun eu lor că timpul de vorbire care mi s-ar cuveni, iar uh, trebuie cedat pentru că nu avem suficientă protecție a minorităților. Deci, până la urmă, alegătorii din state mai mari care au ales partide politice mari, pe bună dreptate se pot întreba unde este legitimitatea și reprezentativitatea lor. Eu cred că aceste chestiuni uh, a echilibrului nu trebuie văzute dintr-o singură perspectivă, pentru că ai senzația că cei mai mici uh, de aici uh, consideră că echilibrul este atins doar dacă există egalitate între mic și mare. Mercedes, thank you. Mercedes. Mulțumesc, doamnă președinte. De asemenea, aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru observațiile făcute. E clar că vom discuta mai bine atunci uh, când vom fi prezentat și textul proiectului de raport. Înțeleg că punctul legat de preocuparea că reducând uh, procentajul în aceeași măsură pentru toată lumea, se ajunge la o favorizare a grupurilor mai mari. E adevărat că ceea ce s-a văzut până acum, această dedință de multiplicare a partidelor, merge simultan cu o tendință poate de abuz pentru a obține mai multe fonduri. Și deseori pentru activități care doar greu pot fi legate de tematici europene. Asta pe lângă faptul că pot fi partide care sunt împotriva Uniunii Europene. Problema este de a găsi punctul de echilibru, pentru că eu cred că finanțarea trebuie să fie proporțională cu greutatea pe care o au partidele politice în realitatea europeană. Pentru că vorbim de organizații ale cetățenilor care trebuie să ducă o dezbatere politică în Europa. Mă întreb atunci când uh, auzim uh, despre partide politice europene, a căror voce nu se aude la nivel național uh, nici cum prin intermediul unui partid politic acolo și de aceea încercăm să înlăturăm acest abuz. Înțeleg însă și contraargumentele. Haideți să discutăm uh, ulterior pe textul concret pe care vi-l vom propune. Very much. We have Mr. Adam, I understand. Mulțumesc. Înțeleg că domnul Adam ar dori să vorbească. Da, este vorba despre directorul Asociației Partidelor Politice. Am câteva aspecte practice legate de procedură și cred că Trebuie să ținem cont de acest aspect pentru ca acest sistem să funcționeze corespunzător. Pentru a se face trecerea de la vechiul sistem la noul sistem, este nevoie de un mandat clar și de o procedură clară pentru ca autoritatea să facă această conversie. Și cred că legiuitorul trebuie să hotărască acest lucru. În primul rând, trebuie să existe un temei juridic clar pentru a dezregistra acele partide care nu se conformează cu noile reguli. Apoi trebuie să se stabilească și un cadru de timp cât timp avem la dispoziție pentru această schimbare, pentru această tranziție. Și apoi se pune problema posibilei retroactivități a acestei decizii de a uh, scoate din registrul uh, partidelor politice unele formațiuni. Cred că tot legiuitorul trebuie să hotărască acest aspect. Al doilea aspect se referă la procedură. Salutăm noua propunere de la articolul 27, potrivit căreia autoritatea poate să elimine uh, un candidat atunci când acesta a depus informații eronate la autoritate. Până acum nu se întâmpla așa. Salutăm această evoluție, însă modul în care este formulată este destul de vag. Formulele sunt destul de ambigue. Uh, și credem că există exemple în legislația europeană, în legislația secundară, referitor la partidele politice, uh, care sunt mai clare și pe care le putem lua drept exemplu. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă informez care este uh, graficul de timp propunem uh, o reuniune extraordinară a AFCO pe 23 octombrie la Strasburg ca să avem o prezentare a raportului. Înțeleg că raportorii vor avea și timp să să consulte mai mult cu domnul Adam cu privire la comentariile sale. Apoi, termenul pentru depunerea amendamentelor este de 30 octombrie. Aveți o săptămână după acea prezentare a raportului pentru a depune amendamentele, după care putem discuta despre amendamente la Comisia AFCO pe 21 noiembrie. Aceasta este următoarea reuniune. Și apoi, în decembrie sau în ianuarie, vom avea votul în plenară. Vă informez că Abia pe 2 octombrie, la plenară, AFCO a fost sesizată pe acest dosar și cred că nu am pierdut nicio zi. Asta și datorită activității pregătitoare îndelungate înainte ca propunerea să fie efectiv transmisă. Acesta este calendarul și sper că putem să îl acceptăm. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe la următorul punct, numărul 5, care se referă la rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii Europene. Domnul Ujaștovski pregătește un raport din proprie inițiativă cu privire la rolul orașelor în contextul instituțional al Uniunii Europene. Și astăzi ne-a propus uh, să îi ascultăm pe experții pe care i-a invitat. Și aș vrea să vă informez că vom avea experți din diferite instituții din statele membre. Aș vrea să încep discuția dând cuvântul raportorului, mai întâi de toate. Domnul Ujazdowski, aveți cuvântul. <clears throat> Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Mă bucur foarte mult că am această ocazie. Credeți că ar trebui să întrerupem un pic uh, ședința, doamnă președinte? Aș vrea să veniți aici alături de mine să vedeți cât de prost se aude și mai ales dacă există și zgomot de fond, e imposibil să ne ținem reuniunea. Deci dacă vreți să vorbiți între voi, părăsiți sala, vă rog. Cei care n-au căști oricum nu ne aud și continuă să vorbească, plus că nici nu sunt membri ai Parlamentului European. Vă rog frumos să nu mai vorbiți în sală. Aveți cuvântul, domnule Uiaștovski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, dziękuję za zainteresowanie problemem, który... Doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur că sunteți atât de interesați de propunerea mea și că aceasta a fost inclusă pe ordinea de zi a întâlnirii noastre de astăzi. Aș dori să discut despre raportul privind rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii Europene. Acesta este rezultatul activității comune între comisia noastră și comisia regii, reprezentată astăzi de colegul Ian Olbricht. Mă bucur foarte mult uh, și um, că am primit analiza Departamentului de Politică realizată de domnul Heinert. Aș vrea să vă explic pe scurt care sunt motivele pentru care am elaborat acest raport. Și am să încep prin a menționa doi factori. Recent, în ultimii 10-20 de ani, rolul orașelor în politicile europene a devenit tot mai important – fie că vorbim despre securitate, transporturi, imigrație, combaterea excluderii, excluziunii, calitatea serviciilor publice. În toate aceste domenii, rolul orașelor a crescut considerabil. În opinia mea, a mai existat un factor și anume nevoia de a valorifica potențialul orașelor. Având în vedere rolul lor de centre sociale importante și rolul pe care îl au în dezbaterea despre politicile europene. Nu mai există un alt continent uh, precum continentul european. Nu mai există un astfel de un continent care să aibă o rețea atât de densă de orașe și zone urbane. Și bineînțeles că aceasta creează câteva provocări și oportunități de natură instituțională. Așa cum am spus, cred cu tărie că rolul orașelor este tot mai important. și cred că ar trebui să facem în așa fel încât uh, rolul orașelor să fie simțit mai mult în um, ceea ce privește influențarea politicilor europene prin platformele de consultare, prin uh, pactul de la Amsterdam, care, în opinia mea, nu este potrivit uh, pentru scopul său, având în vedere amploarea problemelor cu care ne confruntăm. În momentul de față, orașele sunt implicate în punerea în aplicare a politicilor europene, dar cred că ar trebui să fie implicate încă din faza de elaborare a acestor politici. De asemenea, orașele trebuie să fie mai bine reprezentate în Comitetul Regiunilor. Și aștept cu interes să aud ce au de spus reprezentanții Comitetului Regiunilor și ceilalți experți pe acest subiect. Apoi avem aspectul instituțional legat de potențialul pe care îl au uh, orașele ca huburi societale și rolul pe care îl pot juca acestea în dezbaterea despre strategiile și politicile europene viitoare. Cred că dialogul cu liderii orașelor, cu primarii orașelor, poate să fie încurajat. Aceștia trebuie să, fie, să participe la toate forurile de discuție cu privire la politicile viitoare și profesorul Matia ne va da mai multe detalii pe acest subiect. În plus, cred că trebuie să promovăm inovarea la nivel instituțional și să profităm de rolul pe care îl pot juca orașele în elaborarea politicilor europene viitoare. Dar, după cum vă spuneam, profesorul Matia ne va da mai multe detalii. Instituționalnych, to znaczy urealnienia i umocnienia. Acestea sunt uh, cele două aspecte în care ne dorim mai multă inovare instituțională Vrem să împuternicim, să abilităm orașele ca uh, factori de interes implicați în toate fazele politicilor europene, în faza de elaborare a acestora, dar și în faza de punere în aplicare. Iar cetățenii care locuiesc în orașe trebuie să conducă această dezbatere despre viitor. Cred că am să mă opresc uh, aici. Dar oricum ceilalți colegi vor spune mai multe. Îi vom asculta pe reprezentanții Comitetului Regiunilor, pe cei trei experți și pe Ian Olbricht de la Comisia Regii. Pentru că lucrăm uh, împreună cu Comisia Regii la acest raport. Îi dau acum cuvântul lui domnul Franco Iacob, care va vorbi în numele Comitetului Regiunilor. Vă rog frumos să vă încadrați în cele 5-6 minute care v-au fost alocate. Grazie, vi ringrazio per aver invitato. Mulțumesc, mulțumesc pentru faptul că ați invitat și Comitetul Regiunilor în dezbaterea de astăzi. Este o temă de maximă importantă pentru instituția noastră și de aceea ne face plăcere să fim implicați în această dezbatere. Aș dori să vă salut în numele președintelui Carl Halit Lambert, care nu poate să fie aici pentru că prezidează plenara ce ore în momentul de față. Regiunile Europei se află în fața unor provocări fără precedent, printre care criza economică și finanțare, impactul schimbărilor climatice și schimbări demografice, integrarea migranților, globalizarea, terorismul și radicalizarea, transformarea digitală iminentă, tehnologii revoluționare, doar pentru a cita câteva din aceste provocări. În discursul său din 13 septembrie, în ceea ce privește starea Uniunii, președintele Juncker și-a dorit o Uniune mai puternică și mai democrată. Salutăm acest obiectiv și considerăm că pentru a face acest lucru este absolut necesar un parteneriat cu orașele Europei. Instituțiile europene vor putea ajunge la acest deziderat decât cooperând, implicând toate nivelele de guvernare, inclusiv autoritățile locale și nu cu o abordare de sus în jos. Am denumit uh, această abordare guvernanță pe multe nivele și suntem convinși că ea poate face să funcționeze mai bine Europa. Președintele Juncker, tot în discursul său, a anunțat crearea unei task force pentru subsidiaritate și proporționalitate. ce ore desfășoară lucrări pe fond prin intermediul rețelei de monitorizare a subsidiarității, în care fac parte și eu, uh, Considerăm că um, instituția noastră poate contribui și la lucrările acestei task force. Președintele Karl Lambert a prezentat uh, Uh, ieri în plenară primul său discurs cu privire la starea Uniunii. Perspectivele orașelor și regiunilor, care a fost urmărită și de președintele Consiliului Donald Tusk, face parte dintr-un proces amplu de reflexiune asupra viitorului Europei, unde și ore are un cuvânt de spus. Președintele Lambert a reamintit principalele provocări cu care se confruntă entitățile locale și regionale și a subliniat valoarea adăugată pe care aceste entități îl au în um, dezbaterea în teritoriu. De asemenea, și inițiativa um, anunțată de domnul Task um, implică foarte mult regiunile. Responsabilitatea autorităților locale este aceea de a aplica uh, legislația europeană, în special acele regiuni care au și competențe legislative și au propriile adunări uh, parlamentare, care apoi sunt reprezentate și la nivel european. Prin urmare, Tocmai nivelul european influențează regiunile și orașele în același mod și în aceeași manieră. Orașele și regiunile trebuie să poată influența deciziile europene. În cursul dezbaterii plenarei am urmărit și discursul domnului Lambert și președintele Tusk a arătat că încrederea și bunăstarea Europei depinde de vitalitatea orașelor noastre, care, iată, și un raționament comun care se reflectă și în documentele CR. Trebuie să avem o democrație europeană începând de la bază. Trebuie ca regiunile să poată intermedia între cetățeni și celelalte nivele de guvernare. Entitățile locale și regionale dispun de cunoștințe uh, apropiate în teritoriul care sunt uh, absolut necesare pentru punerea în aplicare a um, legislației și avem o mare responsabilitate față de cetățenii noștri și în același timp există și o mare oportunitate pentru proiectul european în complexitatea. Președintele Tusk a făcut trimitere la acordul de la Bratislava din septembrie 2017, o serie de angajamente specifice, realiste, pentru a răspunde la preocupările reale ale electoratului în ceea ce privește securitate, economia, clima și mai departe. Trebuie să depășim această distanță între teorie și practică, discuție și rezultate. Toate problemele enumerate sunt trăite în primul rând de regiuni și orașe și nu se pot obține rezultate dacă acestea nu sunt implicate în pregătirea actelor uh, legislative. În același timp știm care sunt preocupările cetățenilor pentru că trăim într-o lume mult mai instabilă. Atentatele din anumite orașe arată că terorismul este o amenințare constantă. Radicalizarea, de asemenea, reprezintă o amenințare constantă pentru securitatea europeană. De aceea și în această privință orașele și regiunile sunt primă linie. La nivel local, trebuie combătută radicalizarea și doar acolo se poate practica și integrarea. Orașele au un rol important în abordarea în combaterea schimbărilor climatice și punerea aplicare a obiectivelor de la Paris. Trei sferturi din populație trăiesc în zone urbane și acest procent uh, este în creștere. Multe orașe creează precondițiile pentru sporirea eficienței um, energetice pentru a combate astfel schimbările climatice. Aici vreau să menționez cea mai mare inițiativă urbană legată de climă și energie din lume, Pactul de Sinergie pentru Climă și Energie, care reunește astăzi mii mii de entități locale și regionale care s-au angajat voluntar în a pune în aplicare obiectivele energetice și de climă ale Uniunii Europene. Integrarea migranților, participarea socială sunt procese pe termen lung care presupun implicarea tuturor entităților cu responsabilități în materie, entități locale și regionale, societate civilă, companii, migranți și toți cetățenii. Rolul orașelor în uh, integrarea migranților este vital. Aș putea aduce mult mai multe exemple pentru importanța orașelor și regiunilor. Uh, Uniunea Europeană are orașe diverse care promovează cooperarea. Însă trebuie făcut un pas uh, suplimentar și uh, trebuie să recunoaștem explicit rolul orașelor și regiunilor, astfel încât competențele lor să poată fi folosite în interiorul cadrului instituțional al Uniunii Europene. Rolul lor în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor trebuie întărit. Sper că COR va putea contribui la activitatea dumneavoastră și în viitor în ceea ce privește rolul cetățenilor în cadrul instituțional uh, european și aștept uh, cu plăcere proiectul de raport uh, pe care evident suntem dispuși să ne aducem propria contribuție. Mulțumim foarte mult că ne-ați prezentat aceste provocări cu care se confruntă orașele la nivel european și pentru disponibilitatea de a colabora cu Parlamentul European. Îl avem uh, acum pe domnul Rafael Matia, expert de la Universitatea de Tehnologie a Informațiilor și din uh, Reșnov, Polonia. Vă rog, 5-6 minute. Mulțumesc foarte mult. Mie îmi revine rolul să vă explic această propunere. Și trebuie să încep prin a vă explica ce nu este această propunere. Nu este un raport care sugerează că primarii conduc lumea. Și nici nu face un apel la creșterea influenței orașelor asupra modului de funcționare a Uniunii Europene, ci se referă la faptul că orașele trebuie să fie implicate mai mult ca parteneri să nu devină un uh, club exclusivist cu o influență mai mare. Un oraș nu este o entitate administrativă, ci o entitate funcțională care are propriul său mediu, care furnizează servicii și care acționează ca un centru politic și de formare a opiniilor. Și am să vă spun acum ce înseamnă această propunere. Pilonul uh, central uh, constă în faptul că Uniunea Europeană trebuie să profite și să valorifice potențialul rețelei de orașe din Uniunea Europeană. Statele Unite, de exemplu, nu au o astfel de rețea și nici alte țări importante din OCDE. Uniunea Europeană este unică. Avem orașe care lucrează în rețea și care sunt independente de guverne. Au propriile universități, au propria presă, uh, și de aceea trebuie să se angajeze în dezbateri publice. Ideea este să valorificăm rolul orașelor în elaborarea politicilor europene. Nu ne referim doar la implicarea politicienilor locali, ci și la organizarea de dezbateri, dezbateri publice, consultări publice consultări uh, în formă scrisă și în formă verbală. Și vorbim, bineînțeles, și despre transferul de cunoștințe. Există universități mici, în orașe mici și poate că și ele au ceva de spus în legătură cu politicile europene. Acestea sunt uh, entități uh, aflate la marginea dezbaterii și totuși merită și ele să aibă un cuvânt de spus. Un oraș precum Cosițe sau Trieste nu ar trebui să uh, vorbească doar în nume propriu, ci ar trebui să-și explice punctele de vedere cu privire la ce ar trebui să facă Europa. Nu vorbesc doar despre centrele regionale sau capitale, vorbesc despre uh, Malaga în Andalusia, despre Leipzig în uh, Saxonia. Aceste orașe care au uh, tradiții uh, îndelungate sunt orașe importante, chiar dacă nu sunt capitale regionale și totuși au ceva de spus. Au universități și au și ele oameni care au un cuvânt de spus. Iar Parlamentul European ar putea să joace un rol important în această privință. Nu vorbim despre crearea unei noi instituții, ci despre crearea unui nou for de discuție. Orice consultări uh, nu ar trebui să aibă loc aici, ci la nivel local și regional. Consultările trebuie să aibă loc în orașe, în locuri ușor uh, accesibile. Dacă dezbaterea are loc uh, la Leipzig sau la Malaga, uh, cei care locuiesc acolo nu o să mai spună că nu au avut timp să participe sau că trebuiau să parcurgă o distanță prea mare pentru a participa la consultări. E mult mai bine așa decât să invităm uh, grupuri mari de oameni la Bruxelles. Uitați-vă la harta Europei. Să vedeți uh, ce potențial are această rețea de parteneri pentru Parlamentul European. Cred că dacă vă uitați uh, la aceste zone, vă faceți o idee cu privire la ordinul de, părime, de mărime. Marile orașe au uh, consilii municipale și ei sunt interlocutori perfecți pentru Parlamentul European. Nu vorbim despre crearea unui uh, birou în Parlamentul European, ci vorbim despre cooperarea cu consiliile municipale și cred că acest beneficiu nu are costuri foarte mari. Într-o astfel de situație nu vorbim doar cu primarul, ci cu tot Consiliul Local, cu toată autoritatea locală, cu universitățile, cu presa. Și în plus, aceasta ne dă posibilitatea să uh, discutăm cu reprezentanții și cetățenii din orașele mai mici, din jurul orașelor mai mari. Cred că există sute de astfel de parteneriate sau ar fi nevoie de sute de astfel de parteneriate între orașele și regiunile Europei și Parlamentul European pentru a crea o masă critică. În concluzie, scopul dezbaterii este ca Europa să se dezvolte în mod integrat cu implicarea orașelor. Parlamentul European este un sponsor natural al acestui proces. Este instituția uh, care poate să valorifice opiniile și să le interpreteze și să le dea mai departe. Mulțumesc că uh, mă interesează care va fi reacția municipalităților la ce spuneți acum. Și acum trecem la doamna Boni, secretar general să aveți cuvântul. Thank you very much. First of all, thank you. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc că ne-ați invitat la acest prim schimb de opinii pe o inițiativă, un raport din propria inițiativă foarte important și care este foarte binevenit. Uh, because uh, că am auzit care sunt toate provocările cu care se confruntă astăzi Europa și toate acestea sunt concentrate în orașe. Deci mulțumim încă o dată că ne-ați invitat. Am uh, o prezentare, nu știu dacă funcționează. Poate mă ajută cineva. Can somebody help? Can somebody help, this? Um... Okay. Oh, anyway. Yeah, it's okay. Two, otherwise I go on without it. Dacă nu, o să vorbesc fără ea. Am apăsat pe acest buton, așa cum mi s-a spus. Ah. Okay. So, just a word about who we are. Așadar, în primul rând, câteva cuvinte despre cine suntem. Uh, scuze, astea sunt tipul de încurcături care scufundă o prezentare. Deci, câteva cuvinte. Cine suntem? Suntem rețeaua numărul 1 pentru probleme urbane. Acum 30 de ani, 5 primari s-au hotărât să creeze o platformă pentru că ei au considerat că au nevoie de o voce în chestiuni europene și în politici europene și au vrut să vorbească despre provocările cu care se confruntau, pentru că au constatat că sunt similare. Acum sunt 180 de primari și e vorba de o rețea recunoscută care vrea să influențeze politica europeană, să facă networking între membri și să găsească soluții la provocările urbane și uh, astăzi avem peste 3500 de politicieni membri și experți. mod normal, noi discutăm cu Comisia Regii, nu AFCO, dar vrem să fim siguri că știți cine suntem și acoperim uh, peste 40 de probleme care sunt de competența guvernării locale, autorităților locale, de la integrarea migranților, angajare, economia circulară, e-guvernare, achiziții publice, fonduri structurale, tot, totul e până la urmă gestionat în orașe. Și multe dintre aceste chestiuni sunt și chestiuni europene, evident. Așadar, suntem recunoscuți de către Uniunea Europeană ca rețea și ați auzit studiul, ați citit studiul uh, Agenda Urbană pentru Uniune e un pas important. Uh, așteptăm de 20 de ani acest document. Un document care să îmbunătățească dialogul uh, cu orașele, de suntem bucuroși să facem parte din pactul de la Amsterdam, dar de asemenea aș considera că rolul orașului este un fel de hit and miss. Și, mă rog, putem să ne întoarcem la agenda urbană după aceea. Deci aceștia suntem și uh, asta e important să subliniez astăzi de ce trebuie să întărim uh, rolul uh, orașelor. spune că al doilea element este cel mai important. Mă refer la orașele din Marea Britanie care se plâng pentru că nu sunt recunoscute suficient uh, și acum producem noi producem cea mai mare parte a PIB-ului Marii Britanii, dar nu avem niciun cuvânt de spus în Brexit, noi orașele Marii Britanii. Uh, cum spuneam, există probleme, distorsionări care se întâmplă astăzi în Uniunea Europeană și am ascultat uh, discursul privind starea Uniunii care vorbește de migrație, șomaj, schimbări climatice. Toate aceste probleme care apar în orașe și în raportul uh, privind starea Uniunii n-am găsit uh, cuvântul oraș nici măcar o dată. Deci e ca și cum mai spune că trebuie să recunoaștem la un anumit moment că, indiferent care sunt problemele cu care se confruntă Europa, ele se concentrează în orașe și nu numai în orașe, ci adesea soluțiile sunt tot acolo. Adesea ele vin din orașe la diferitele abordări, foarte adesea tipul de integrare a tuturor provocărilor care permite răspunsuri, reacții care sunt mai eficiente decât cele naționale. Și încă o dată, de ce trebuie să întărim rolul orașelor? Pentru că mai mult decât o da- vreodată, n-a fost niciodată mai important decât acum și este nevoia trebuie să construim punți între diferitele niveluri de guvernare și dacă vă uitați la agenda pentru mai bună guvernare, implementarea se face la nivel local. Multe blocaje se întâmplă acolo, dar nu este și trebuie să recunoască că la, în cele în urmă, dacă există o uh, nepotrivire, dacă cetățenii consideră că asta e o provocare dificilă, această nepotrivire trebuie să fie cuplată și cu soluții pe care Uniunea trebuie să le găsească. Deci trebuie să existe acest uh, tip de mm, problemă care să fie închisă. Și asta se poate face deci pentru noi, de ce uh, răspunsul e foarte simplu și au spus uh, membrii și sunt sigură că va fi întărit acest lucru și de colegii mei. Cum pot fi îmbunătățite aranjamentele actuale? Cum spuneam, mai mult decât oricând avem nevoie de abordări de jos în sus. Noastră faceți acest lucru în fiecare zi. Deci știți ce înseamnă să, te conect, să faci legătura cu cetățenii. Dar, de asemenea, cred că trebuie să întărim ceea ce numim agenda urbană a Uniunii Europene. Este un proces interguvernamental. Statele membre au semnat un pact între ele să lucreze în interesul orașelor și împreună cu orașele. Dar aș spune că există uh, loc de îmbunătățire și chiar și propunerea Parlamentului European poate să ducă la mai multă susținere în legătură cu modul în care Consiliul uh, o privește suficient. Deci pentru mine asta e foarte periculos pentru că dacă nu păstrezi activată agenda politică privind dimensiunea urbană a Europei, riscăm să pierdem o oportunitate și să nu putem reacționa la o criză europeană. Deci foarte multe lucruri pot fi făcute în ce privește uh, contribuția de politică a, a orașelor. Am văzut în grupurile politice foarte rar ca orașele să stea la aceeași masă și să discute valorile de impact încep să vină în Comitetul Regional, dar mai sunt multe lucruri pentru a le îmbunătăți ca să nu fim sunați cu 5 minute înainte să fim întrebați. Puteți să aduceți 10 experți care să discute această directivă. Bun, dar suntem mulțumiți că se întâmplă. Coordonarea între direcțiile uh, generale e de asemenea bună, dar ar putea fi și mai bună. Dar cum putem avea o agendă urbană cu 12 grupuri de lucru? Nu știu dacă știți cum funcționează. Există parteneriate între sectoare specifice. Cum vă asigurați că blocajele care apar acolo pot duce la o mai bună agendă de reglementare? Astăzi asta nu se întâmplă. Deci oamenii lucrează și, că, pe, și consumă resursele și asta nu are un impact asupra ciclului de politici UE. Așadar, asta este uh, un mesaj important. Din potrivă, ne uh, facem un mare efort pentru ca lucrurile să funcționeze, dar cred că ele pot fi îmbunătățite, întărite și avem uh, campioni în Parlamentul European, susținători în Parlamentul European, dar cred că în Parlamentul European politica aceasta nu este foarte discutată. Deci Asta vreau să uh, spun în ce privește nevoia de îmbunătățire și pentru a încheia, cred că avem cu toții un scop comun și anume să promovăm o Europa care are sens pentru cetățenii noștri, să promovăm o Europa care are sens în fața cetățenilor noștri, în ochii cetățenilor și nu are niciun rost altfel să continuăm cu aceste nepotriviri și noi, organizația Eurocities, ne-am angajat într-un mod foarte concret uh, o campanie Europe for Cities în care vom acoperi 130 de milioane de cetățeni și vom da o voce cetățenilor pentru a inspira dezbaterea uh, privind Europa. Mesajul meu către dumneavoastră este că trebuie să colaborați cu noi și împreună putem dezvolta o, o poveste mai pozitivă pentru Europa. Mulțumesc că loc pe domnul Luc Martens, vicepreședinte al uh, Consiliului Municipalităților și Regiunilor și de asemenea uh, Consiliul municipal uh, Rezelar în Belgia să ia cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Și pentru că ne-ați invitat aici, aș vrea să mulțumesc și raportoarei ca și membrilor uh, Parlamentului prezenți, pentru că am impresia că unii deja s-au întors acasă, nu toată lumea este prezentă, dar mulțumesc celor care au rămas pentru mm, a discuta. Văd că sunt foarte multe similarități în uh, diferite situații, dar uh, există divergențe între noi și diferențe și uh, când vorbim de orașe, de regiuni, uh, vorbim despre mari orașe, există orașe în sens regional. Deci există anumite problematici comune care ajung la anumit nivel și la bun comun. Așadar, este o pledoarie pe care o auzim și pe care am auzit-o de altfel cu mult, am ascultat-o cu mult interes, uh, făcută de reprezentantul Comitetului Regiunilor, care a avocat rolul și intervenția președintelui și care a pus accentul pe importanța regiunilor, a nivelului local. Domnul Lambert uh, fost uh, primar în orașul său și acum este președinte Comitetului Regiunilor. Noi suntem o organizație care de la început a susținut toate eforturile și a făcut toate eforturile în uh, favoarea Uniunii Europene. Am început cu Euratomul, cu SECA, cu toate celelalte tratate. Noi eram prezenți încă din anii 50, existam încă din anii 50, deci încă de atunci uh, primari din mai multe țări din Europa, din Franța, din Benelux și au dat seama cât de importantă este gestiunea nivelului local. Și am vrut să creăm o comunitate europeană caracterizată de, bazată pe pace. Este un fel de organizație, un, un forum în sens larg care susține o politică vizionară și noi reprezentăm 60 de asociații prezente în 24 de țări, există mai multe asociații și avem această organizație umbrelă care reprezintă 130.000 de comunități de gestiune locală, care ar putea să definească o uh, uh, viziune comună pe baza viziunii comune. Deci am putea să abordăm împreună pentru tratatul de la Lisabona, care are consecințe destul de semnificative la nivel local. Am putea reflecta asupra Uniunii și uh, cred că uh, de asemenea este vorba de viziuni strategice și de politici strategice. Toți suntem gata să jucăm rolul nostru. Dar rolul este uneori subestimat și nu există întotdeauna posibilitatea de a face auzită vocea guvernărilor, autorităților locale sau regionale. Pentru că se spune adesea că autoritățile locale și regionale se confruntă cu probleme și totuși ele sunt cele chemate să contribuie la soluții, fie că e vorba de schimbările climatice, de mobilitate. La nivel local se simt cel mai uh, tare aceste probleme și poate că atunci ar trebui să punem accentul pe participare. Este o realitate. Europa este un exemplu uh, Am cita, aș putea cita o carte scrisă recent în care autorul evocă o societate uh, în care orașele joacă un rol politic foarte important, sunt actori politici, deci e, e ușor de înțeles că la nivel local există un rol care trebuie jucat pentru a ține cont de uh, această, acest raport uh, de forță. Și cred că studiul arată că sunt între 75 și 80% dintre decizii și acțiuni care se iau la nivel local care putea avea o influență și la nivel european și cred că trebuie să creăm un fel de alianță care să permită cetățenilor să-și facă uh, auzită vocea. Cred că epoca relațiilor ierarhice uh, este depășită. Cred că trebuie să avem relații mai mult sau mai puțin orizontale. Deci fiecare să poată să participe cu respectul competențelor lor Obiectivul este în cele din urmă să obținem o poveste comună și globală și asta facem astăzi și încercăm să tragem învățămintele din ce s-a făcut. Uh, obiectivul este definirea unei uh, uh, obiectiv strategic să negociem tot textul și să fim capabili să participăm la procesul de reflexie și cred că din momentul în care Uniunea Europeană ia cunoștință de ce se întâmplă la nivel local, numai atunci vom constata că putem să și controlăm aceste costuri și eforturile pe plan administrativ și că vom ajunge în cele din urmă la soluții care dau rezultate bune, nu, rezultat, nu soluții pe hârtie, ci soluții care țin cont de punctul de vedere local și în acest fel vă adresăm o pledoarie. Uh, de, începește detaliile complexe. Lăsați-ne o marjă de manevră, uh, un anumit spațiu pentru că autoritățile locale au posibilitatea de a acționa și aș putea cita aici exemplu Flandrei. Nu avem mare oraș în Flandra. Bruselul nu este un oraș mare, nici el. Există, fără îndoială, o dimensiune destul de limitată a acestui uh, loc. Sunt câțiva kilometri pătrați. Deci trebuie să nu uităm care sunt diferențele. Trebuie să avem în Europa curajul de a respecta principiul subsidiarității și asta implică o independență financiară. Există Carta Consiliului Europei cu principiul autonomiei, care conține principiul autonomiei uh, pentru autoritățile locale. Deci autoritățile locale trebuie să fie independente de regimul fiscal și național și să-și poată uh, face propria politică. Eu cred că din acest punct de vedere uh, guvernanța, parteneriatul, deciziile autonome în sens larg sunt foarte importante. La fel și din punct de vedere al societății, pentru că asta implică mobilizarea tuturor nivelurilor politice, ținând, punând accentul pe parteneriat. Și sunt exemple frumoase în acest sens uh, și rapoarte care au fost evocate în contextul uh, organizației noastre, dar și al altor țări și cred că există exemple de bună colaborare și încurajez pe experți să țină seama de aceste exemple care ar putea fi preluate și susținute. Cred că în viitor ar trebui să încercăm să creăm structuri mai adaptate și, de asemenea, poate să încurajăm o schimbare a comportamentelor, pentru că este necesar, cu siguranță, într-o oarecare măsură, să găsim o abordare uh, de sus în jos, dar să nu uităm că uh, trebuie să avem și o abordare de tip uh, invers, de jos în sus, care să favorizeze uh, Uh, dialogul și care ar putea fi considerat permanent, nu un dialog uh, punctual de la caz la caz. Cred că trebuie să insistăm asupra faptului că acest uh, dialog trebuie să fie mai permanent și că el trebuie să se facă în, cu respectul uh, competențelor reciproce. Dar sigur că dialogul poate să fie și unul critic, țină seama de faptul că avem în fața noastră parteneri pe care cărora le pasă și de Europa și interesează Europa și atunci vom avea un efect de multiplicare care va întări valoarea Uniunii Europene, valoarea adăugată pentru viitor, inclusiv în ochii tinerilor generații. Mulțumesc foarte mult. Ian Olbricht acum, așa cum spuneam, domnul Angelovski este în contact. Uh, aveți cuvântul. Vă rog să uh, nu depășiți timpul. Sigur, voi face tot ce pot, dar uh, raportorii deja au luat mult din timp. O să vorbesc engleză ca să fiu cât mai ușor înțeles de prietenii noștri din orașe. Întrebarea care se pune este care este locul orașelor în cadrul instituțional? Este acesta recunoscut în sistem sau nu? Cred că pentru a vă explica, trebuie să ne uităm la regi, pentru că regi, la Comisia Regii. Comisia Regii se referă la politica regională și la bani. E despre politică regională și bani. Deci haideți să explic din acest punct de vedere. Dar dați-mi voie să folosesc exemplul politicii regionale. Avem două procese care au loc în Europa. Unul este regionalizarea și un proces administrativ legat de competențele regiunilor și despre rolul uh, fiecărui stat membru în sistemul constituțional. Regionalizarea uh, e un proces care are loc. Întrebarea care se pune este ce fel de putere legislativă se uh, alege și alte criterii. De asta aici e subsidiaritatea. Nu, Bruselul nu se ocupă. Statele trebuie să decidă cum se face regionalizarea, care este rolul în statele membre. Politica regională însă este politica Uniunii Europene și o problemă europeană care se decide la nivel european. Deci, sunt regiunile o problemă europeană sau nu? Asta e întrebarea care se pune. Din punct de vedere al regionalizării administrative, nu. E o chestiune de subsidiaritate. Nimeni în Bruxelles nu poate decide cum se face regionalizarea. În fiecare stat membru, banii merg la regiuni, dar avem politica regională. Și avem exact aceeași situație cu orașele. Avem orașe în țările membre și nu vrem să discutăm despre ele. Conform subsidiarității, structura sta- unui stat membru, de exemplu, Marea Britanie încă, să zicem, da, încă stat membru, care are o construcție specifică a orașelor care au, s-au dezvoltat din uh, parohii, după cum știți. Deci ei decid ce fel de orașe au pot decide dacă vor să aibă un oraș mic, un mijlociu mare, o metropolă. Deci statele membre discută asta, nimeni altcineva. Însă banii europeni vin de la nivel european către orașe, dar prin intermediul regiunilor. Și din ce în ce mai mult încercăm să folosim orașele ca niște beneficiare a acestor fonduri astăzi. Deci vreți să vorbim despre asta sau nu? Spunem că e subsidiaritate și nu e problema noastră? Eu cred că e problema noastră. De mulți ani Uh, noi în Parlament ne luptăm, unii dintre noi, ne luptăm pentru a obține politica europeană urbană. Asta înseamnă o politică europeană pentru orașe. Nu reducem cu asta importanța subsidiarității, asta depinde de statele membre, dar încercăm să întărim rolul orașelor și să recunoaștem rolul lor în tot sistemul. Orașele au uh, un cuvânt de spus și ar, sau ar trebui să aibă un cuvânt de spus. De aceea, pactul de la Amsterdam a fost uh, promovat și nu împărtășesc uh, opinia lui uh, colegului Kalinowski. Asta este un experiment. E un lucru pe care îl așteptam de ani de zile. Nimeni nu vrea să-l facă. Este prima dată că avem o recunoaștere a orașelor în acest sistem. Mi-amintesc că doamna președinte, când era comisar, discutam rolul orașelor ca manager de fonduri. E o dezbatere foarte veche și unele state membre nu vroiau să dea acest rol orașelor. Și acum avem acest parteneriat și pentru prima dată orașele stau în jurul mesei. Asta înseamnă că au poziții egale cu comisia, cu guvernele. Asta e un experiment foarte dificil pentru toată lumea și în special pentru nivelul european, pentru instituțiile europene, să fii la nivel egal cu orașele și să discuți cu ele o problemă reală. Întrebarea care se pune este care e follow-up-ul? Asta nu știm. Și aici cred că e momentul în care toată lumea vorbește despre orașe. Avem șase comisari care lucrează uh, cu orașele. Munca se împarte așadar la mai mulți comisari. Dar întrebarea serioasă este care sunt consecințele legate de recunoașterea legală, juridică a orașelor în sistem. Pentru că cum spuneam, aici vorbeam de subsidiaritate. Banii europeni pot influența procesul de regionalizare. Banii europeni pot întări regiunile sau le pot reduce influența. Procesele sunt uh, legate unul de celălalt. Politica urbană uh, nu numai că trimite bani orașelor, dar poate ori să le întărească, ori să le reducă puterea. De aceea acest proces uh, ar trebui luat împreună. Aceste două procese ar trebui luate împreună. Deci acesta nu este momentul în care să vorbim despre situația orașelor, ci să facem ceva în sistem, să schimbăm sistemul, să recunoaștem rolul orașelor în acest sistem, să-l definim și să recunoaștem uh, ce am început cu carta de la uh, Maastricht să recunoaștem rolul uh, orașelor și închei, doamnă președinte, cu un bun exemplu. La ultima ședință pe care am avut-o la Quito, în Ecuador, Uh, Națiunile Unite uh, lucrau la uh, noua agendă urbană pentru întreaga lume, o agenda urbană la nivel mondial a ONU. Care a fost problema la această ședință ONU? Sau care fusese problema timp de luni de zile? Multe țări, în special din Africa și din Asia, nu vroiau să pună cuvântul orașe în text. Vreau să spună orașe Uh, dar nu autorități locale și actori locali, pentru că știau că orașele sunt controlate de guverne și nu vreau să fac asta. A luat luni ca să convingem să introducem acest text scurt și să spunem că în procesul noii agende urbane autoritățile locale trebuie recunoscute. E foarte interesant. E o problemă globală. Deci, ca să rezum, cred că subiectul e foarte interesant, important și e ca și cu Brexit-ul. E o, o oportunitate. Acum toată lumea vorbește despre orașe. Poate peste câțiva ani nu o să mai vorbească nimeni de orașe. Haideți să folosim momentul și, uh, de asemenea, în comitetul noastră să recunoaștem în sistemul legal uh, importanța orașelor. Mulțumesc, Ramon Haurechi. Muchas gracias. Yo también me quiero sumar a la, a la reflexión que, da, mulțumesc și eu aș dori să mă asociez observațiilor și reflexiilor colegului meu. Aș dori să-i mulțumesc domnului Iavzovski pentru inițiativa de a aduce în atenția preocupărilor noastre orașele aici în activitatea comisiei noastre. Permiteți-mi să spun următorul lucru. Și aici sunt uh, de aceeași părere cu colegul de la PP. Ideea orașelor face parte până la urmă din uh, codexul nostru interinstituțional. face parte din uh, maniera de înțelegere a cetățeniei europene. Și aici trebuie să-i laud și să, pe experți și să le mulțumesc pentru faptul că au evidențiat faptul că participarea societății civile nu se poate face decât printr-o puternică reprezentare a cetățenilor în orașe. Am redactat și un raport cu privire la democrația online, adică folosirea posibilităților oferite de noile tehnologii TIC și acolo nu au existat niciun fel de dubii că mm, punctele centrale, până la urmă, sunt orașele. Există, iată, toate premizele. Nu este vorba de trimiteri identitare aici, ci noile tehnologii de comunicare deschid iată democrației perspective cu totul noi. Aici mm, însă trebuie menționate și noile posibilități pentru participare democratică și pentru rețele locale. Aș dori să mă refer la trei uh, obstacole. Diversitatea, dar și diferențele între reprezentările noastre la nivel local. Um, diversitatea și ca mărimea acestor autorități locale. Dacă tot vorbim de uh, reprezentativitatea în Parlamentul European, poate că ar fi o bună ocazie să discutăm și despre reprezentarea regiunilor uh, în comparație cu numărul de populație. Și încă ceva. Cred că instituționalitatea noastră va fi din ce în ce mai greu de priceput și de aplicat. Asta este și reproșul cetățenilor europeni. De aceea trebuie să fim mai eficienți. În ceea ce privește împărțirea politică, politică administrativă, există iarăși diferențe foarte mari uh, între statele membre, fiecare având propriul sistem. Și așa cum spunea domnul Iaftovski, mergem oarecum în direcția unui structuri federale. Nu vreau să calc pe nimeni pe votături spunând acest lucru, dar în ceea ce privește viața publică, mergem în această direcție. Sunt patru domenii publice unde ne putem exprima. Comuna, orașul, regiunea, sau uh, landul federal sau regiunea autonomă, oricum vreți să o numiți, apoi statul uh, membru și apoi Uniunea Europeană. Apoi există mai multe elemente, identitate, subsidiaritate, solidaritate și eficacitate. Cred că asta ar trebui să fie matricea pe care să o folosim atunci când vorbim despre o îmbunătățire a reprezentativității cetățenilor și până la urmă a democrației noastre. Mulțumesc. Dacă dorește cineva dintre experți să reacționeze la ceea ce s-a spus, vă pot acorda doar un singur minut pentru că am depășit deja. Deci acum lucrați împotriva propriilor interese pentru că urmează raportul dumneavoastră. S-ar putea să fie anulat dacă vorbiți acum prea mult. Paolo. Un minut doar. Vreau să punctez un lucru foarte important trăim acum uh, vremuri uh, agitate cu Catalonia și așa mai departe și avem și provocări regionale și naționale în toată Europa. În Europa centrală și de est, și în Europa de vest. De acest tip. De aceea cred că orașele sunt cruciale. Pentru că dacă ne concentrăm asupra unei Europe a orașelor ca substitut pentru vechea idee a Europei regiunilor, poate putem găsi câteva răspunsuri pentru aceste provocări care probabil vor crește în următorii ani. Este o strategie politică foarte importantă pentru că uneori Europa regiunilor a dus la astfel de mișcări. Mulțumesc. Dacă mai dorește și altcineva, un minut pentru a concluziona, dacă nu, domnul Iavdovski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și experților pentru prezentări și de asemenea și colegilor eurodeputați pentru contribuții. Sunt și eu convins că este momentul oportun pentru a sublinia rolul orașelor în uh, construcția Uniunii Europene și al consolida. Și aici trebuie să mergem în două direcții. Rolul orașelor în politica europeană și valorificarea întregului potențial a acestor, așa cum a punctat și domnul profesor Matea. Apoi, încă ceva în legătură în legătură cu platforma Pactului de la Amsterdam. Aici nu vreau să minimizez nimic, este o platformă care funcționează bine, dar poate că ar trebui găsită o soluție prin care poziția orașelor să fie chiar și mai mult uh, consolidată prin asociații între orașe um, care sunt importante, vor apărea în raport și de aceea cred că este bine dacă discutăm uh, acest punct chiar acum. Nu ați mai adus aminte de pașii de lucru. Am spus acest lucru la început, spune domnul lui Avtoschi. Este un raport uh, coredactat uh, împreună cu Comisia Regii. Domnule Iavzoschi, intervine președinte, trebuie să ne mai prezentați uh, calendarul, cum vedeți continuarea acestei proceduri până la finalizare. Sau poate încă nu sunt clare lucrurile nici pentru dumneavoastră. Ei bine, durează pregătirea circa două luni. Um, calendarul a fost deja redactat. Uh, presupun că nu durează mai mult decât două luni. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții, pentru diferitele perspective prezentate și repet încă o dată că mm, reuniunea noastră este transmisă pe internet, de ceea ce dumneavoastră spuneți rămâne consemnat. Trecem acum raportul din proprie inițiativă a domnului Paul Orangel în ceea ce privește implementarea prevederilor tratatelor cu privire la parlamentele naționale. Înțeleg că astăzi avem de a face cu prezentarea unui studiu elaborat de serviciile Parlamentului. Am să vă dau uh, cuvântul pentru prezentarea studiului pentru început și apoi domnului raportor. Cred că putem uh, trece imediat la prezentarea raportului, după care o să fac câteva comentarii cu privire la documentul de lucru pe care l-am pregătit. Domnule Milan, uh, așadar uh, vă invit să prezentați evaluarea expost. Mulțumesc că să vorbesc doar 5 minute pentru că nu vreau să furtim din partea domnului Rangel. Mulțumesc în special pentru faptul că ați fost în măsură să ne Uh, furnizați un document de lucru. Noi suntem, uh, am fost rugați să venim și să furnizăm un document uh, de susținere și am decis să elaborăm două documente. În primul rând, colaborarea cu Parlamentele Naționale pe teme europene și al doilea este un dosar informativ cu același nume. Sigur, dosarul conține o analiză plecând de la cercetări uh, efectuate pe lângă organismele europene și a fost uh, efectuată uh, în rândul reprezentanților Parlamentului Național în Parlamentul Național. Acest studiu și a fost publicat recent um, și cred că fac parte și din dosarele dumneavoastră electronice, care a fost scopul documentului nostru, în primul rând, de a furniza un document de susținere pentru documentul de lucru a raportorului și, în al doilea rând, de a oferi informații de context pentru acest document de lucru al raportorului. Dat fiind uh, forma că există mai multe documente redactate în interior și în exteriorul Parlamentului, am decis să oferim o sinteză interinstituțională a datelor existente. Metodologia studiului nostru s-a bazat pe cercetare de la birou și cercetare empirică. Cercetarea de la birou nu este o metodă exhaustivă, nu am fost în măsură să includem absolut toate datele. Sinteza instituțională include principalele documente adoptate de Comisia Europeană, diferite documente adoptate de Parlamentul European și de către Consiliu. De asemenea, avem o parte care este dedicată COSAC, Conferința Comitetelor Parlamentare pentru Afaceri Europene. Încercăm, de asemenea, să nu sau să oferim uh, o sinteză a surselor public disponibile până acum. În ceea ce privește studiul, uh, printre reprezentanții în Parlament uh, a fost anonim, desfășurat în august 2017. Le-am adresat reprezentanților Parlamentului Naționale 11 întrebări și am primit 91% dintre chestionare înapoi în care ne-a oferit comentarii cu privire la modalitatea de îmbunătățire a părții administrative a cooperării interparlamentare între Parlamentul European și cele naționale, ceea ce privește rezultatele studiului. Ia să vedem dacă funcționează. Și prezentarea pe ecran. Aș spune Așadar, legat de principalele rezultate ale studiului, am constatat că de la adoptarea Tratatului de la Lisabona a existat o consolidare a poziției parlamentelor în afaceri europene, însă acestea sunt încă limitate, în special la mecanismul de avertizare timpurie și la cooperare interparlamentare. Până acum, nu există dovezi cum că avizele fondate ale Parlamentelor Naționale ar uh, opri procese la nivel european. De asemenea, uh, prezența uh, reprezentanților Parlamentelor Naționale în Parlamentul European ar putea îmbunătăți consolida uh, influența acestora. Am constatat că reprezentanții Parlamentului Naționale erau în general mulțumiți cu prezența și poziția lor în Parlamentul European, totuși au ridicat în discuție mai multe chestiuni, în special în ceea ce privește politica de informare a Secretariatului Parlamentului European, a grupurilor politice și în special din partea comisiilor. În al treilea rând, am constatat că actuala rețea de reprezentanți a Parlamentului Naționale consolidează în mod clar cooperarea între parlamentele naționale și, nu în ultimul rând, prezența reprezentanților parlamentelor naționale deschide și alte posibilități pentru de explorat pentru Parlamentul European. Uh, I want to, I want to just, uh, de asemenea, aici am dorit să mm, exprimăm gradul de mulțumire a reprezentanților Parlamentului Naționale cu politica de informare a Parlamentului European. Circa 53% din reprezentanți sunt mulțumiți cu această politică a Secretariatului Parlamentului European și circa 49 dintre aceștia sunt mulțumiți de politica de informare din partea grupurilor politice. Așa vă, cum vă spuneam anterior, exista o oarecare nemulțumire față de politica de informare a comisiilor de specialitate din Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult. Vă stăm la dispoziție pentru întrebări fie cu privire la rezultatele studiului nostru sau anchetei desfășurate fie acum, fie prin e-mail. Paula. So, thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi Serviciului de Cercetare a Parlamentului European și colegului nostru, pentru că această prezentare a fost una foarte utilă. Iar mai devreme am avut un schimb de opinii cu serviciul care a fost foarte util. Eu am să fiu foarte la obiect și foarte succint, pentru că aveți documentul de lucru la dispoziție. Am discutat deja despre aceste subiecte când ne-am întâlnit cu reprezentanții parlamentelor naționale, așa că am să trec direct la concluziile principale. Prima, care trebuie subliniată, este că legea Constituțională prevede că parlamentele naționale au aceste prerogative de a-și controla propriile guverne, deci au instrumente puternice pentru a apăra poziția statelor în consilii, consilii de miniștri și chiar și Consiliul European. Și aceasta este principala putere constituțională a parlamentelor naționale în echilibrul puterilor uh, din Uniunea Europeană și din uh, aranjamentele constituționale europene. Apoi există controlul de subsidiaritate. Și cred că parlamentelor naționale le place această idee cu cartonașele galbene și cartonașele portocalii, dar sunt un pic nemulțumite de experiența cu mecanismele de avertizare timpurie, cartonașele galbene, pentru că sunt convinse că există o interpretare foarte strictă din partea Comisiei a principiului de subsidiaritate ca expert uh, juridic și expert în afaceri constituționale, vă pot spune că chiar și serviciile noastre juridice au o interpretare foarte strictă. Noi când le predăm uh, studenților principiul subsidiarității la universitate, avem o înțelegere mai largă și una mai strictă. Problema este că aici, la Uniunea Europeană, urmăm doar uh, acea interpretare strictă. Așadar, proporționalitatea și baza de conferire a prerogativelor nu sunt dezbătute și nu sunt uh, puse sub semnul întrebării pentru parlamentele naționale. Deci trebuie să avem această examinare mai largă să extindem sfera de acoperire, pentru că atunci când parlamentele naționale își redactează avizele, să nu ține doar de aspectele politice, ci și de clauzele de proporționalitate și cele de conferire a competențelor. Cred că aceasta este contradictorie cu opinia serviciilor juridice, chiar și din Parlament. I-am auzit chiar pe unii experți foarte celebri care spuneau că aceste clauze de proporționalitate sunt chestiuni juridice, pe când uh, problema subsidiarității este una politică și parlamentele naționale nu au dreptul să meargă dincolo de dimensiunea strictă a subsidiarității. Cred că ar trebui să fim un pic mai flexibili și Trebuie să știți că în toate experiențele de integrare, în toate federațiile, există o evoluție constituțională. Pentru că fără o astfel de interpretare evolutivă a Constituției sau a aspectelor constituționale, nu am uh, merge mai departe. În Statele Unite am avea în continuare sclavie și apartheid dacă nu ar fi existat această mobilitate și flexibilitate în interpretarea clauzelor. Aceasta este o chestiune pe care am să o abordez în raportul meu. A great movement in favor of green card. Plus există această um, preferință pentru cartonașele verzi. Se spune că nu există un temei juridic sau constituțional pentru cartonașele verzi. Eu nu cred că e așa. Poate fi o chestiune informală. Sigur, trebuie să existe și o disciplină și trebuie să fim prudenți cred că ar trebui să identificăm o serie de state sau parlamentele naționale care să poată implementa această propunere. Această propunere nu ar trebui să se transforme într-un cartonaș uh, roșu în sens invers, în sensul că nu trebuie revocată legislația care există, ci trebuie propuse noi acte legislative. Cred că în această privință avem un consens larg să deschidem această portiță. Știm că acest lucru deja este posibil la nivel informal, pentru că niciun Parlament Național nu este împiedicat să facă sugestii, iar Comisia le poate lua în considerare sau nu. Dar probabil că și-ar dori ca atunci când propunerile lor sunt uh, susținute de 3, 5, 6 parlamente naționale, să aibă măcar dreptul să primească un răspuns justificat. De ce nu s-au luat în considerare acele sugestii? Aceasta, acesta ar fi un cartonaș verde informal. Acum nu aș merge prea departe cu cartonașul roșu. Nu aș elabora pe acest uh, subiect. Uh, pentru că, în experiența mea, parlamentele naționale nu sunt interesate de un cartonaș roșu. Cartonașul portocaliu deja că nu funcționează, plus că cartonașul roșu a fost asociat cumva cu referendumul uh, britanic. Și atunci uh, parlamentele naționale nu au mai făcut această revendicare. Cred că este important să consemnăm acest consens. Să spunem că nu este o indicare, o indicare a voinței parlamentelor naționale. Acum depinde și de numărul de caractere și rânduri pe care le pot avea în raport, dar aș vrea Aș vrea să mă concentrez mai mult pe IPEX, care este instrumentul cel mai important pentru a da informații parlamentelor naționale. Există idei foarte bune uh, dezvoltate pe IPEX pentru a merge mai departe. Și cred că ar trebui să oferim oarecare sprijin acestui instrument, pentru că ne poate îmbunătăți capacitatea politică de dialog. Și aș vrea să mai spun că președintele Macron a sugerat uh, aceste uh, convenții democratice pentru a discuta despre viitorul uh, Europei și președintele Juncker a susținut această idee. Cred că ar trebui să facem o referire la acest aspect și în raportul nostru. Și cred că parlamentele naționale ar trebui să aibă posibilitatea de a exprima și opinii divergente în avizele lor. Acum dacă facem comparația cu participarea guvernelor naționale, parlamentele naționale pot avea opinii minoritate, minoritare. Minoritatea din Slovacia poate fi majoritatea în Irlanda și invers. Deci ar trebui să creăm acest demos european sau această opinie publică europeană. Iar pentru asta ar trebui să existe o capacitate uh, formală de a integra opinii divergente în uh, aceste avize ale parlamentelor naționale. Cred că ar fi o abordare potrivită. Și, în fine, avem cooperarea interinstituțională. Aici se descriu toate instrumentele pe care le avem, COSAC, uh, The Conference of Speakers, comitetele interparlamentare comune și așa mai departe. Există 3, 5 sugestii foarte bune în raportul pe care tocmai l-am prezentat și cred că ar trebui să includem aceste elemente în raport. Și mai există un alt lucru important, și anume că trebuie să simplificăm structurile de dialog interparlamentar. Ar trebui să încercăm să avem un singur model de cooperare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, astfel încât să avem o oarecare omogenitate acestui dialog interparlamentar. Poate că e un pic arogant din partea noastră, dar aș vrea să vă spun un lucru. Este foarte important ca regulamentele de procedură, de procedură ale parlamentelor naționale să fie adaptate la realitățile Uniunii Europene. De exemplu, sunt sigur că parlamentele ar avea un uh, cuvânt mai important de spus în chestiunile bugetare dacă regulamentele lor ar cuprinde prevederi despre semestrul european, de exemplu, ca să anticipeze dezbaterea. Uh, Uh, și să aibă mai multe argumente când alții spun că Bruxelles le fură puterile. Și într-o astfel de situație ar putea să aibă o influență și un argument puternic în fața guvernelor lor, când vor prezenta primele opinii sau primele studii Comisiei Europene și Consiliului de Ministri. Deci cred că ar fi foarte util să avem o săptămână europeană în toate parlamentele care să aibă loc în același timp. Și în timpul acestei săptămâni, membrii Parlamentului European și, dar nu din țările respective, și membrii ai Comisiei Europene să discute chestiuni relevante pentru viitor. Deci avem această idee a săptămânii europene în parlamentele naționale. Bine, e mai mult un uh, deziderat, dar nu trebuie să ne oprim din visat, pentru că este un lucru extrem de important pentru noi. De aceea ne aflăm aici, acestea sunt principalele noastre idei, cred că textul este destul de clar și acum vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări, observații sau obiecții. Richard și Mercedes doresc să intervină. Aveți la dispoziție un minut și jumătate fiecare, pentru că altfel întârziem cu voturile. Dacă avem timp. Acum, dacă sunteți disperați să interveniți astăzi, vă rog să o faceți, deși vom mai avea și alte dezbateri. Noi ne concentrăm foarte mult pe subsidiaritate, cartonașe galbene, portocalii și așa mai departe. Dar, de fapt, subsidiaritatea este foarte rar o problemă în propunerile legislative. În primul rând, pentru că Comisia își cunoaște obligațiile juridice și, în al doilea rând, pentru că, pe măsură ce trece timpul, tot mai multe propuneri legislative europene au ca scop modificarea legislației active um, existente și nu introducerea de noi acte normative. Deci, uh, foarte rar se discută despre dacă ar trebui să legiferăm pe un anumit domeniu sau nu și asta se face la nivelul uh, european. Apoi, uh, este nevoie de sprijin și de majoritate calificată a Consiliului de Ministri. Ei sunt membri ai guvernelor naționale care dau socoteală parlamentelor naționale și nu vor legifera pe un domeniu decât dacă sunt convinși de necesitate. Deci subsidiaritatea este rar o problemă lucru ilustrat de faptul că au fost foarte puține, dacă nu chiar deloc, cartonașe galbene, alba, uh, portocalii sau roșii. Apoi, ideea este despre cum parlamentele naționale pot contura uh, fondul sau substanța subsidiarității și nu principiul subsidiarității în sine. Și cred că următorul uh, studiu făcut de EPRS ar trebui să analizeze modelul nordic uh, care spune aceasta este agenda, aceasta este poziția noastră și trebuie să o discutăm. Uh, să vedem dacă această practică se răspândește și în Europa. Știu că s-a răspândit în unele țări și ar fi interesant să vedem dacă merge și mai departe. Mulțumesc, Richard Mercedes. Eh, grazie, președinte. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus Richard Corbett înainte. Și anume că, de fapt, problema subsidiarității e rare ori o problemă. Sigur, dacă am continua cu atribuirea competențelor, de pildă prin intermediul uh, acestui proces în curs acum pentru apărarea comună europeană bazată pe cooperare structurată sau bugetul pentru zona euro, ajungem totuși în uh, sfere unde ar putea apărea o problemă și cu subsidiaritatea. Eu cred însă că spiritul uh, raportului pe care, sigur, îl vom mai discuta, este unul pozitiv pentru o mai mare implicare a parlamentelor europene în procesul decisiv pentru ca și ei să resimtă Europa ca ceva pozitiv, ca ceva ce le aparține. În acest sens, ar putea fi interese, interesant să avem o mare participare. Sigur că ar fi nevoie de o modificare a tratatelor. Dar dacă se consideră că principiul subsidiarității, așa cum a spus și domn profesor, se poate folosi și invers, adică un, statele membre să consideră că anumite probleme e mai bine să fie rezolvate la nivel european și să solicite acest lucru. Așa cum a fost cazul pentru uh, cartea verde, unde s-a solicitat o implicare mai mare pe COP21 la Paris. Eu cred că, la modul experimental, informal, am putea să ne gândim la proceduri de cartonaș verde voluntare care să se bazeze pe inversul principiului de subsidiaritate Um, solicitând astfel Uniunii Europene dezvoltarea unei legislații într-o anumită direcție, în anumite domenii, pe competențe europene, evident. Cred că ar fi un lucru pozitiv. În rest, Alt lucru care mi se pare interesant și îmi cer scuze pentru că am avut un raportor din umbră care, din păcate, nu a putut să participe. Așadar, mi se pare interesantă ideea săptămânii sau semisăptămânii europene, la care ne vom putea gândi pentru a merge în direcția menționată și anume de a ajuta parlamentele naționale să participe participe sigur, în mod consultativ, dar exprimându-se în cadrul procesului legislativ european, astfel încât să nu mai apară o situație de concurență, ci o situație de colaborare. în direcția justă, astfel încât uh, să se asigure că uh, Uniunea Europeană face bine ce trebuie să facă și la fel și statele membre fac bine ce au de făcut. Uh, Paul, o jumătate de minut. I, was only to, to, to, to say one thing. First. Vreau doar să mai spun un lucru. Trebuie să fim atenți cu modelul nordic. Am fost uh, la Copenhaga și la Atena în aceeași săptămână și colegii noștri din Danemarca nu sunt mulțumiți de modelul lor. Uh, aceasta este o schimbare. Data trecută, când am fost acolo cu AFCO, erau foarte mândri de sistemul lor. Spuneau că nu mai funcționează acum. Și ei erau membri ai Parlamentului care susțineau guvernul și, de altfel, și foști eurodeputați. Și spuneau că astăzi uh, uh, cer mandatul după Coreper negocierea este atât de complexă încât intervenția noastră nu mai e ce a fost. Am auzit exact același lucru la Copenhaga și la Atena. Și mă așteptam uh, ca acolo să aud o narrativă diferită. Dar uh, toți membrii Parlamentului au spus același lucru. Ați mai evidențiat un lucru legat de Uniunea în domeniul apărării. Și cred că cu aceasta avem o oportunitate foarte mare să testăm modelul de intervenție a parlamentelor naționale, un model inovator. Este un domeniu la care se face referire în acest document și probabil că vom avea posibilitatea să explorăm întregul potențial constituțional al intervenției parlamentelor naționale. Eh, Mulțumesc foarte mult. Acum putem să trecem la... Ah, poate ar trebui să spun uh, ceva despre calendar. Nu, nu avem uh, informații. Nu știți când veți veni cu raportul? Sau nu sunt eu informată? Vă voi informa mâine. pentru că am o săptămână foarte, am avut o săptămână foarte dificilă în Portugalia, n-am putut să mă gândesc la asta. Bun, deci închidem acest punct. Încă o dată mulțumesc uh, colegilor de la APR și acum trecem la vot. Sunteți pregătiți? Vă rog să uh, introduceți cartelele de vot, să verificăm dacă funcționează sistemul. Verificăm sistemul. Uh, o cartelă PP lipsește. Toți ceilalți au cartele, deci vom fi pregătiți. Mai sunt colegi care n-au... Avem 17 cartele și doar... Deci, haideți să testăm. E un risc ca unele carduri să nu funcționeze, vă rog. Bun, am încheiat testul. Uh, uh, Raportul Mercedes Bresso, avizul de opinie privind uh, uh propriile resurse, amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 2, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 3, cine este pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 3. Amendamentul 3, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 10 la 8. Mulțumesc. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă abținere adoptat. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abținere respins. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 17 vot pe părți, prima parte. Cine este pentru, împotriva abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 5, cine este pentru, împotrivă, Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abținere respins. Vot final, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. 15 la 3. Felicitări. Raportorul avizului este adoptat. Trecem acum la raportul Anemans, aviz privind următorul cadru financiar multianual. Nu există compromisuri, votăm amendamente. Așadar, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 2, cu amendamentul oral, nimeni nu este împotrivă. Cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. Amendamentul 4, cine este... 3, nu, mă scuzați. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 3, votul este deschis. Votul este închis. 10 la 8 se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. 5, pentru, împotriva, abținere, adoptat. 6, pentru, împotriva, abțineri, respins. 7, pentru, împotriva. Verificăm amendamentul 7, votul este deschis. So it's rejected. It's 9 to 9. Respins 9 la 9. Amendamentul 8 retras. Amendamentul 9 cine este pentru? Împotrivă. Abține respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11, 11 este caduc. Vreți să verificăm amendamentul 10? Verificăm amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Este adoptat. A, este caduc din cauza lui 10. Deci trecem la amendamentul 12. Votăm amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva abține respins. Amendamentul 13. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 14. Pentru, împotriva, verificăm 14. Votul este deschis. Votul este închis, se adoptă. Deci amendamentul 14 este adoptat. Deci trecem la amendamentul 20, care e pe următoarea pagină. Amendamentul 20, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 21 pentru, împotriva, abținere adoptat. 22, vot pe părți. Prima parte a amendamentului 22, pentru, împotriva, abținere adoptat. A doua parte, pentru, împotriva, verificăm a doua parte a amendamentului 22. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 8 la 10. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 23. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 10 la 9. Atunci uh, trecem direct la 27, pentru că celelalte sunt caduce. Cine este pentru? 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, verificăm 29, votul este deschis. Respins. 9 la 10. Deci trecem la 30. Cine este pentru? Împotrivă. Obține Respins. 31 pentru. Împotrivă. Verificăm 31. Votul este deschis. adopted 10 to 9. So we finish with this and we go to final vote. Vot final. Nu, 31. N-am votat 31. 31. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 13 voturi pentru 5 împotriva. Avizul este adoptat. S-a încheiat uh, sesiunea de vot din această după Ne reîntâlnim după amiază la ora 3. La 3. Și va fi întâlnirea cu Parlamentele Naționale. Vă rog, dragi colegi, să veniți ca următorul studiu să fie făcut, uh, să aibă o imagine mai bună despre noi. You come in the afternoon.